Iniziamo. Propun să începem. Benvenuti a tutti. Bine ați venit. Vă rog să luați loc. Ne așteaptă două zile de activități foarte intense și de aceea propun să începem direct. Mai întâi, aprobarea ordinii de zi. Dacă nu se opune nimeni, considerăm ordinea de zi aprobată. Doresc să vă informez că există interpretare în toate limbile și mulțumim interpreților pentru prezență. aprobarea procesului verbal al reuniunii din 22-23 februarie. Dacă nu există observații până la încheierea reuniunii de astăzi, se consideră și acest proces verbal adoptat. Întâlnirea de astăzi este transmisă în direct prin web streaming. Vreau să vă aduc la cunoștință că mâine după masă, când vom avea împreună cu George Lyon prezentarea referitoare la viitorul politicii agricole comune, întâlnirea se va derula într-o altă sală, deci nu aici unde suntem astăzi, ci în sala Jean 2Q2. Și acum vom începe lucrările Comisiei cu prezentarea unui studiu pe tema noul regim de plată unică după 2013, o nouă abordare și noi obiective. La solicitarea coordonatorilor, departamentul tematic a solicitat un studiu pe acest subiect care s-ar putea dovedi extrem de util pentru o aprofundare a acestor subiecte și a legislației relevante referitoare la politica agricolă comună după 2013. Aș dori să urez bun venit domnului Jean-Christophe Bureau, care este coordonator și autor al studiului. Domnia sa va face o prezentare a acestui studiu și după această prezentare, evident, vom interveni cu întrebări iar domnul birou ne va da răspunsuri. Mulțumesc și reprezentanților Comisiei pentru prezență și acum dau cuvântul domnului birou pentru prezentarea studiului. Aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Studiul pe care îl aveți în față, voi vorbi în limba franceză, aveți uh, Uh, prezentarea pe ecrane pentru a vă putea ajuta. Studiul are și o versiune provizorie pe care o găsiți în fața dumneavoastră pe eh, mese, pe pupitre. Încă o dată este o versiune absolut provizorie cu multe greșeli de eh, tipar, între altele, și multe incoerențe față de uh, versiunea pe care o aveți pe ecrane, dar versiunea viitoare, uh, pardon, finală, va, va fi disponibilă săptămâna viitoare. Caietul de sarcini e vorba de un studiu care a fost realizat de economiști din 8 state diferite. Caietul de sarcini care li se trasase era practic uh, un bilanț legat de sistemul de plăți directe în Uniunea Europeană un bilanț al criticilor și propuneri de reformă care fuseseră propuse de diferitele grupuri, de organizații neguvernamentale, de state membre, de organizații de fermieri și agricultori, uh, evaluări date statistice care să susțină eventual aceste propuneri și apoi, în sfârșit, uh, propuneri concrete de reformare a sistemelor de ajutoare și subvenții directe, acele plăți unice, pentru PAC după data de sau după anul 2013. În prima parte a studiului doream să descriem situația actuală a plăților unice după bilanțul de sănătate care a adus multe schimbări, multe modificări și vreau să spun că ceea ce am numit SPS Single Payment Schemes în acest studiu se referă atât la plățile unice în fostele state membre sau în statele membre mai vechi și plățile unice pe suprafață în cele 12 noi state membre. Am avut la dispoziție date micro și macroeconomice eh, care ne-au arătat care sunt sistemele de plăți în diferitele state membre, de plăți unice. Ca să simplific, eh, în 2013, după reformele bilanțului de sănătate eh, PAC, toate plățile vor fi decuplate și vor fi incluse într-un sistem unic după 2013 cu excepția uh, erbivorelor, erbivorelor și a bumbacului. După ce se va adopta pachetul bilanț de sănătate, se consideră că se va, acum, uh, se va accentua flexibilitatea pentru statele membre care să poată să decidă care vor fi plățile efectuate și eventual să realoce o serie de părți din buget pentru alte politici. Distinția între pilonii 1 și 2 uh, PAC a devenit practic uh, caducă și chiar artificială în statele membre. Astăzi PAC este, uh, bineînțeles, marcată de subsidiaritate. Articolul 64 este cel mai cunoscut, dar sunt și alte articole, vreo 10, care permit statelor membre să se folosească de primul buget din pilonul 1 pentru a desfășura o serie de activități, inclusiv activități pentru mediu și care ar putea să intre la capitolul din pilonul 2. Este ceva important pentru că dacă, de exemplu, mă refer la Franța, 5,6 miliarde de ajutoare directe, dacă guvernul francez ar fi folosit toate marjele de flexibilitate, ar fi putut să redistribuie 3,6 miliarde de euro aproximativ, deci mai mult de jumătate, uh, în modul pe care ar fi putut să îl judece util. E un lucru foarte important, pentru că ne găsim la granița între mai multe sisteme de plăți și această graniță este destul de permeabilă. Așa că am dorit să vedem care sunt toate aceste sisteme de plăți, inclusiv din cadrul pilonului 2. Uh, observăm o uh, mare dependență a veniturilor agricole de plățile directe, chiar și într-un an mediu, cum ar fi anul 2006, practic 50% din veniturile agricole europene, dar și într-un an prost, cum a fost anul trecut, anul 2009. Statele membre sunt marcate de situații uh, diferite. Uh, o pondere foarte mică în țările de jos și foarte ridicată în Finlanda, dar avem și variații, variații în cadrul acelui stat membru între diferiții fermieri, între diferitele regiuni, între diferitele branșe, fie că e vorba de că calculăm pe hectar sau pe lucrător. am dorit să vedem care va, ce se va întâmpla după 2013, introducerea sistemului de plăți decuplate și bilanțului de sănătate. Uh, unele dintre aceste critici care au fost adresate ni se par puțin uh, deplasate, dar și ele ne permit să considerăm care sunt problemele acestui sistem. În principal, problema inegalității distribuirii, care de multe ori este o problemă care reflectă anumite lucruri structurale din trecut, dar apoi evaluarea activelor, deci a terenurilor, care poate să ducă la scurgerea între ghilimele de venituri spre alte sectoare și, în sfârșit, uh, implementarea slabă a acelei cross-compliance, a condiționalității, care duce la declinul resurselor naturale. Iată o serie de puncte care trebuie luate în calcul uh, pe viitor. Apoi, am dorit să vedem care sunt principalele propuneri făcute, în special de parlamentari europeni, în special pentru plățile directe după 2013. E vorba de mai multe de 40, mai mult de 40 de astfel de propuneri, destul de coerente, care au fost publicate, difuzate larg Uh, fie că e vorba uh, deci de parlamentari, dar și de alte ONG-uri, structuri, entități și organisme. Propunerile sunt foarte diferite unele de celelalte. Unele propun pur și simplu să se uh, elimine total sistemul de ajutoare PAC, altele, din potrivă, uh, propun un sistem care să presupună și niște constrângeri uh, care, pe de altă parte, să uh, nu împieteze asupra caracterului concurențial al uh, agriculturii europene față de alte sisteme agricole din alte țări. Alte propuneri vizează transformarea sistemului actual într-un sistem contraciclic, adică plățile se ajustează în funcție de evoluția piețelor, dar și alte propuneri care se referă la folosirea bugetelor din pilonul 1, în forma sa actuală, pentru a constitui o remunerare pentru bunuri publice sau alte forme de servicii pe care agricultorii le uh, aduc, de altfel, societății. Uh, uneori aceste propuneri provin de la ONG-uri, uh, inclusiv ONG-uri de mediu, altele vin de la organizații de proprietari agricoli, alte propuneri provin din, din, din, de la nivelul autorităților guvernamentale și deci există și propuneri care converg, indiferent de sursa lor. Însă, totuși, ideile eh, sunt împărțite, eh, fie că e vorba de buget, fie că e vorba de nivelul ajutoarelor, fie că este vorba de acea cofinanțare împreună cu bugetele naționale, de fapt sunt punctele cele mai sensibile și care se uh, evidențiază la nivelul diferitelor propuneri. Însă, toate acestea ne permit să identificăm o serie de principii, de obiective care să ne aducă o idee clară privind viitorul plăților directe. Uh, chiar dacă ni s-a părut că poate că depășim cadrul nostru de experți tehnic, ă, totuși am dor, nu ne-am ă, nu am dorit să nu, evalu- să nu punem în evidență importanța elementului politic ă, în această, pe această temă. E vorba special de achiziții publice, dar și de contextul mai larg a peisagisticii, a vieții rurale, a suveranității și siguranței alimentare. Sistemul actual nu permite protejarea apei, solului, biodiversității la un nivel suficient de bun și de durabil în condițiile unei producții pe termen lung. Iată, deci, uh, concluzii pe care le-am identificat Sistemul actual uh, în pilonul 1, bugetul UE, și pilonul 2, cofinanțare cu bugetul național, e, acest sistem uh, permite utilizarea unor, uh, unui sistem foarte interesant, care acum țin numai de um, pilonul 2, pentru a avea acele servicii publice la care m-am referit. Iată de ce dorim o armonizare a diverselor sisteme de cofinanțare între cele două piloane. Bineînțeles că probleme instituționale există la nivelul bugetelor, la nivelul procedurilor de luare de decizii în Uniunea Europeană și așa mai departe. Acum, dacă ne referim la impactul asupra datelor microeconomice și a contabilității, uh, Schimbările se referă la transferurile care au loc la nivelul statelor membre, chiar în cazul, în cazul menținerii unei anvelope totale. Ehm, iată de ce este nevoie de o mai mare subsidiaritate. Ea există deja, este o realitate, după cum v-am spus. Dar trebuie văzut uh, ce se poate face în ce privește regulile comune, repartizarea acestor fonduri și așa mai departe, pentru a evita uh, distorsiunea concurenței în Uniunea Europeană. În ceea ce privește reformarea sistemelor de plăți directe, am propus ceva, chiar dacă Poate că am ieșit puțin din domeniul nostru de expertiză. Noi am propus un fel de consorțium care uh, reunește 15 economiști din mai multe țări și care, bineînțeles, uh, a înregistrat o serie de divergențe legate de metodele de lucru. Acest consorțiu al nostru de 15 economiști uh, în sânul acestui consorțiu am înregistrat o serie de divergențe, dar ele nu se compară cu ceea ce se poate înregistra la nivelul politic al Uniunii Europene. În sfârșit, dependența de plăți directe astăzi este atât de mare încât nu putem să ne închipuim că acest sistem de plăți unice poate fi, într-adevăr, pe termen scurt, eliminat. Avem nevoie de o perioadă de tranziție destul de lungă, se pare, și Iată de ce avem nevoie de un calendar care să fie foarte clar și detaliat și care să permită producătorilor să înțeleagă unde se îndreaptă. Ei au nevoie, bineînțeles, și de coerență dacă ne referim la noile state membre. Aici plățile se găsesc într-o fază de tranziție. Până în 2013, pentru două dintre statele membre până în 2016. Și uh, a opri acest sistem de plăți dintr-o dată este ilogic. Pe de altă parte, e nevoie de o reorientare fundamentală a sistemului actual spre o mai mare pondere a remunerărilor uh, de servicii publice, care nu sunt luate în calcul astăzi de mersul pieții, cum ar fi viața rurală, biodiversitatea, mediul. Uh, și iată de ce sistemul trebuie să se îndrepte spre o astfel de uh, situație în condițiile unei creșteri a bugetului în consecință. Dacă bugetul respectiv nu va, uh, se va uh, mări, trebuie atunci să scădem în consecință uh, bugetele pentru uh, sistemele de plăți directe și venituri. În ceea ce privește cele două piloane, la pilonul 2 avem o procedură bugetară specifică, de programare bugetară specifică și de aceea nu este cazul să fuzionăm cele două sisteme. Anumite scheme din regiunile defavorizate ar putea astfel să intre în cadrul unor plăți regionale de la pilonul 2 și să existe o sumă forfetară de ajutor pe hectar, deci din pilonul 2, deci să existe o combinație între ceea ce se poate face între cele două piloane. În ceea ce privește nivelul ajutoarelor și subvențiilor, ne trebuie un sistem mai omogen în viitor, marcat de mai puține inegalități între regiuni și între fermierii. Și am făcut o serie de simulări, am conceput o serie de scenarii care sunt destul de îngrijorătoare. De exemplu, dacă am schimba modul de alocare uh, pe lucrător și nu pe hectar sau pe um, exploatare, uh, ajungem la o schemă uh, foarte diferită de punctul de plecare. Dacă am merge la plata pe lucrător, am putea să avem niște efecte perverse de exemplu, o deplasare de la um, zona um, creșterea animalelor intensivă la uh, producția viticolă, de exemplu. Iată, un semnal de alarmă. Dacă ne gândim la noi sisteme de alocații, noi sisteme de plăți, trebuie să avem un sistem foarte, foarte clar și precis care să ne permite să cuantificăm anumite efecte pe care nu le putem anticipa 100%. De asemenea, avem nevoie de o mai mare marjă de subsidiaritate care să ne permită tocmai să limităm aceste efecte perverse. Și tocmai statele membre sunt cele care pot să joace aici rolul lor în definirea acestor noi sisteme. Apoi, uh, o serie de grupuri numite speciale, cum ar fi cooperativele agricole, au făcut și ele uh, propuneri, dar și statele membre, uh, propuneri de indexarea prețurilor directe la uh, mersul pieței, la prețurile de pe piață a produselor agricole. Ni se pare interesant, dar nu este o idee foarte bună până la urmă și avem aici o serie de argumente pe care le putem expune dacă ne veți pune astfel de întrebări. În ceea ce privește a doua componentă față de deci am vorbit despre venituri, e vorba deci de remunerarea pentru oferirea de bunuri sau servicii publice. Astfel se pot evita efectele negative pe care le are astăzi al doilea pilon un sistem foarte complex, cu costuri administrative foarte ridicate, cu implementare, implementare greoaie pentru o serie de state membre uh, care au uh, foarte mulți agricultori uh, cu exploatări mici, foarte mici, și deci un accent mai mare pe aceste bunuri publice propunem un sistem de susținere a plăților pentru acele bun, aceste bunuri publice uh, cu o componentă forfetară și regională destul de evidențiată, demarcată, un sistem asemănător uh, cu cel din cadrul AEM, măsuri agro, uh, agricole și de mediu. Uh, și aici avem posibilitatea de a pune în evidență subsidiaritatea și de a lăsa statelor membre marja de manevră necesară. Ideea de a avea o redistribuire mai uniformă, mai omogenă a ajutoarelor, cel puțin în condițiile în care vom menține uh, ajutoarele pentru venituri uh, și tocmai situația piețelor ne va permite sau nu să mergem spre acest nou sistem. În orice caz, o distribuire mai uniformă și cel mai bine ar fi să avem o plată unică sau majoritar unică pe hectar și cu o plafonare în funcție de mâna de lucru. Mi s-ar părea sistemul cel mai bun decât sistemul actual uh, pe lucrător pentru că acesta, dacă ar fi adoptat, ar duce la niște scenarii destul de îngrijorătoare. În sfârșit, problema celor transferuri între statele membre care poate să apară dacă avem numai plată unică pe hectar. Uh, chiar dacă uh, puterea de cumpărare a monedei euro în statele membre este luată în calcul și aici trebuie să reflectăm la aceste transfere într-un cadru mai larg, inclusiv în lumina fondurilor structurale și așa mai departe. Și poate că aici ar fi bine să avem niște anvelope sau bugete globale naționale definite pe niște sisteme uh, obiective, cum ar fi uh, terenul agricol, uh, suprafețe, Uh, zone uh, cu valoare de mediu ridicată și așa mai departe. Iar în cadrul acestei anvelope globale să avem o marjă de subsidiaritate destul de mare pentru statele membre. Încă o dată, ar fi bine să se evolueze spre ideea de cofinanțare uh, și să ne depărtăm de cele două piloane actuale sau în orice caz să schimbăm datele problemei Bineînțeles că toate acestea presupun o perioadă de tranziție. Dacă avem cofinanțări naționale, adică bugete stabilite pe bază de voluntariat, s-ar putea ca situația sau gestionarea PAC să fie foarte diferită de la o țară la alta și aici apar deci probleme specifice. Așa că gradul de cofinanțare ar trebui să fie variabil și în funcție de criterii obiective, pe cât posibil, care să permită uh, o politică în care, într-adevăr, elementul național să fie luat în calcul. În general, e nevoie de menținerea unui cadru comun, comun european al PAC, inclusiv în ceea ce privește acele aspecte bunuri publice pentru că și aici pot să apară foarte repede distorsiuni ale concurenței, deci o armonizare pe cât posibil, un cadru comun, o referință, astfel încât producătorul, lucrătorul să știe ce se așteaptă de la el, care sunt acele standarde de mediu, bunăstarea animalelor, peisagistică și așa mai departe, pe care trebuie să le uh, respecte. Și aici ar fi, deci, vorba de plăți suplimentare, de bunuri publice. Astăzi, în Europeană, avem o serie de criterii, de standarde minime, dar care sunt diferite de la o țară la alta. De exemplu, dacă mă refer la bunăstarea animalelor în țările de jos, aceste norme sunt mult mai constrângătoare decât în alte țări. Și uh, anumiți uh, producători ar putea fi stimulați prin o serie de ajutori, uh, de ajutoare, dacă Uh, respectă uh, anumite standarde, fără, bineînțeles, a împieta asupra concurenței libere. Acum, foarte rapid, uh, un alt element din studiul nostru, compatibilitatea cu sistemul Organizației Mondiale a Comerțului, deci regulile și standardele internaționale. Noi nu considerăm că suntem astăzi într-un conflict cu OMC-ul, chiar dacă nu există un acord în acest sens. Dacă Parlamentul și Consiliul ar introduce un element contraciclic al plăților, lucru pe care noi nu îl considerăm necesar neapărat, trebuie să vedem ce se va întâmpla în cadrul rundei de la Doha, acel Overall Trading Distorting Support, și aici ar fi un criteriu foarte constrângător care ar putea să apară, dar chiar și așa nu credem că acest lucru nu ne-ar permite uh, nu ne-ar împiedica să avem suficientă flexibilitate până la 20 de miliarde de euro care să ne permită să punem pe picioare un astfel de sistem cu o componentă uh, contraciclică. În ceea ce privește jocul pieței și reglementarea piețelor, un sistem de plăți directe, chiar și reformat, revizuit, nu se poate substitui unui adevărat sistem de reglementare a piețelor, adică luarea în calcul a volatilității prețurilor și veniturilor, o mare, mare problemă, după câte știți. Plățile directe, inclusiv dacă am avea componentă bunuri publice, poate să stabilizeze eh, veniturile. Acest lucru se vede deja în zonele defavorizate din UE. Și, într-o serie de cazuri, nu trebuie să ne fie teamă de cuplarea plăților cu producția dacă acest lucru duce la furnizarea de bunuri publice. De exemplu, creșterea animalelor în mod intensiv în zonele marginale, uh, ceea ce se permite de altfel în cadrul articolului 68. Este clar că acest sistem de plăți directe nu poate să se substituie uh, uh, idei mai clasice a unei reglementări a piețelor. În sfârșit, în concluzie, uh, există o serie de probleme instituționale, financiare, de asemenea, care apar uh, în contextul reformării sistemului de plăți. Noi propunem tocmai o mai mare pondere a cofinanțării, tocmai pentru a elimina discriminările din cadrul pilonului 2 actual, deplasarea accentului pe mai multe bunuri publice și apoi accentul pe subsidiaritate pentru o mai bună coerență și claritate a sistemului. Pentru că uh, astăzi avem un sistem foarte incoerent și heterogen între diferitele statele, mem statele membre și pentru a ne adapta Uh, situații, avem nevoie de un cadru și de reguli comune la nivel comunitar. Atât în ceea ce privește susținerea veniturilor, sprijinirea veniturilor, cât și pentru această componentă. Bun, Republice, vă mulțumesc! Molto bene, grazie. Foarte bine, mulțumim domnului Biro. Ne-ați dat o bază bună de pornire, cu multe elemente importante. Deja avem câteva solicitări de intervenție. Începem cu domnul Papa Stancos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului Biro pentru intervenția sa. Și aș dori, de asemenea, să-mi exprim recunoștința pentru toți cei care au contribuit la elaborarea acestui studiu extrem de util. Eu sunt de părere că ar fi foarte interesant să vedem la fiecare scenariu alternativ care ar fi efectele acesteia asupra bugetului, pentru că avem nevoie de argumente foarte convingătoare, asta în fața agricultorilor pe care îi reprezentăm, cât și în fața celor în, ă, pentru care, în, în fața cărora trebuie să ne justificăm în ceea ce privește agricultura. Deci ar trebui să se aducă o completare în acest sens acestui studiu. Eu sunt de părere că plățile directe trebuie într-adevăr să fie verificate pentru că tocmai acesta este instrumentul care acum determină populația să rămână în domeniul agriculturii și reprezintă și un impuls pentru menținerea în viață a sectorului agricol. În ceea ce privește repartizarea echitabilă a ajutoarelor, e bine, iată un alt subiect important, pentru că trebuie să vedem care sunt criteriile care duc la repartizarea ajutoarelor. Am și o întrebare către domnul Buro. Acesta a abordat această chestiune foarte pe scurt, dar aș dori să intru puțin în detaliu. Mă refer la cofinanțarea primului pilon. Este această cofinanțare în compatibilitate cu legislația în vigoare? este în concordanță cu regulamentele privind politica agricolă comună și, în al doilea rând, dacă acest, această noțiune de cofinanțare ar fi să fie mai bine definită, trebuie să vedem ce se întâmplă cu viitorul PAC. Aici mă gândesc, de exemplu, la micii fermieri, la mici agricultori. Ce se întâmplă cu aceștia după anul 2013? E bine, poate că ar trebui să mergem puțin în detaliu în ceea ce privește în cadrul acestui studiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grație. Mulțumim domnului Papa Stancos. Sunt uh, de acord cu întrebarea pusă. Acum James Nicholson dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să ascultăm prezentarea făcută. Presupun că lucrurile stau diferit de la un stat membru la altul și întotdeauna când vorbești trebuie să cunoști, să te referi la propriul tău stat membru, fiindcă nu știm ce se întâmplă în restul statelor. Evident, în acest raport s-a văzut foarte clar că există inegalități foarte mari în ceea ce privește distribuirea fondurilor între statele membre, în raportul domnului Lyon. Un lucru este clar pentru mine și anume că aceste plăți pe fermă, plăți unice pe fermă, sunt uh, o sursă care reprezintă singura posibilitate ca multe exploatații de mici dimensiuni să, re, să reziste pe viitor. Când am introdus acest sistem și apoi am făcut un bilanț de sănătate. Există o evidență a reducerii numărului de uh, animale din șeptel? Există vreo dovadă că aceste animale dispar din zonele sensibile din punct de vedere al mediului, lucru pe care ar trebui să le avem în vedere pe viitor? Cred că acest lucru este foarte important și ar trebui să primim un răspuns înainte să vorbim de viitoarea distribuire a fondurilor, fiindcă mulți dintre agricultorii cu care am vorbit depind de aceste plăți, unii mai mult decât alții. Însă, Există sisteme care sunt bazate pe ce avea în exploatație în 2000-2002 și după 2013 nu putem să mai acceptăm această situație. Deci va avea loc o schimbare, dar trebuie să controlăm lucrurile. În ceea ce privește cofinanțarea, am o întrebare. Dacă în cofinanțare finanțarea scade și se face nu obligatoriu, ci voluntar între statele membre, acest lucru nu va scoate termenul comun din expresia politică agricolă comună, dat fiindcă nu mai avem o politică comună. Va fi un sistem care va fi folosit după bunul plac de fiecare dintre statele membre. Mulțumim, James. Va fi foarte interesant să ascultăm uh, răspunsul la aceste întrebări. Albert Des dorește să ia acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și uh, invitatului nostru pentru acest studiu. Cred că conține foarte multe idei importante, cu toate că mai este nevoie de anumite adăugiri. Și eu sunt de părere că pilonul 1 uh, ar trebui să nu mai beneficieze de cofinanțare pe viitor. Avem nevoie de pilonul întâi pentru securitatea alimentară și așa mai departe, pentru a rezolva această chestiune în Europa avem nevoie și de dezvoltare rurală totodată. De aceea cred că în ceea ce privește primul pilon, plățile care vor fi efectuate uh, după 2013 nu vor mai fi atât de mari. Și vom putea justifica acest lucru pentru că chiar dacă la OMC sunt cerute standarde mai mari în ceea ce privește uh, securitatea alimentară, ei bine, agricultorii, fermierii din Europa vor fi în măsură să facă față acestor cerințe. Astfel încât, în ceea ce privește situațiile care se vor întâmpla în pilonul 1, e bine, toate acestea vor putea fi justificate. Pilonul 2 va trebui să fie cofinanțat, în opinia mea, și putem să purtăm o discuție în acest uh, sens. După cum a spus și colegul Papa Stancos, pot să-mi imaginez că vor exista anumite diferențe și menționez două cifre în acest sens. Dacă se va spune că în al doilea pilon trebuie să existe o cofinanțare de 25% care poate să ajungă chiar la 50%, ei bine, iată un principiu cu care am putea să trăim cu toții pentru că nu ar fi afectată competitivitatea. Dar, în al doilea pilon, avem nevoie pentru uh, Um, a merge mai departe în sectorul agricol pentru a ajuta zonele defavorizate, zonele montane, pentru că am văzut că este nevoie să oferim plăți suplimentare acolo. Ei bine, eu cred că odată cu preluarea acestui raport va lua naștere o discuție interesantă și cu siguranță vom discuta mult pe marginea acestui subiect în luna în curs. Dar eu consider că deocamdată acest studiu reprezintă o bază foarte bună pentru dezbaterile ulterioare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Albert! Domnul Glattenfelder acum. A közjavak kérdéséhez szeretnék. Mulțumesc. Am o întrebare referitoare la chestiunea bunurilor publice. Acest concept de bunuri publice nu a fost definit. Pe de altă parte, observ că adesea termenul public sau expresia bunuri publice este folosită uh, în opoziție cu produse agricole, lucru care este greșit din punctul meu de vedere. Conform estimărilor ONU, există nevoia de a crește cu aproximativ 70% uh, producția agricolă. Numărul de oameni care suferă de foame este în creștere și de asemenea, de aceea cred că uh, produsele alimentare trebuie să fie privite ca un bun public. Uh, domnul Anio are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am șapte comentarii foarte scurte. Prezentatorul ne-a vorbit despre păstrarea unor plăți pentru ierbivore. Noi nu avem așa plăți în uh, Regatul Unit, dar cred că în Franța acest lucru se întâmplă, aceste plăți pe ierbivor. Nu cred că ar trebui să se continue acest gen de sprijin dezechilibrat. În ceea ce privește repatrierea parțială a PAC, cred că este destul de periculos. Multe guverne și al nostru consideră undă verde pentru a nu mai da bani agricultorilor și pentru a le, îi folosi în alte sensuri. Cofinanțarea pilonului 1 cred că s-ar întâmpla exact același lucru și cred că nu dorim să, planific- să schimbăm lucrurile. Ați menționat posibilitatea de a îi eh, ruga pe fermier să participe la o, un sistem care nu a fost dovedit eficient și cred că este destul de periculos. Mă opun pilonului 2, fiindcă oprește ajungerea banilor la agricultori. Eh, e vorba de o schemă foarte complicată. Cred că acest pilon 2 trebuie să fie introdus pentru a ajuta agricultorii să se conformeze cerințelor legislative. Și, indu- și în industria păsărilor avem probleme legate de uh, deșeuri, fiindcă nu le mai putem stoca afară. Mă of- pună oricărei forme de utilizare a elementului mână de muncă. Gândiți-vă la o fermă arabilă care are și creștere de porci și păsări. E vorba de uh, foarte mulți angajați și acea exploatație ar primi foarte mulți bani. Însă colegii acelui fermier care nu ar avea uh, aceleași facilități ar primi sume mult mai mici. Odată ce magazinele află că fermele, o anumită fermă de care crește păsări uh, este subvenționată, prețurile s au schimbat. N-am auzit nimic despre ecocondiționalitate. Am vrea să știm dacă lucrurile se vor îmbunătăți sau înrăutăți din perspectivă generală. Mulțumesc, domnule Anio. Michel Danten are cuvântul și apoi Luis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, autorului acestui studiu. Am uh, reținut că la început a subliniat faptul că agricultorii europeni nu vor putea, spre deosebire de ce se crede, deci nu vor putea să se lipsească de acest uh, ajutor public, având în vedere veniturile lor actuale. Ați uh, testat mai multe ipoteze, le-ați prezentat pe cele referitoare la mâna de lucru. Aș vrea să știu dacă în diferitele uh, studii pe care le-ați făcut v-ați gândit la posibilitatea în care, dincolo de o bază comună, plata unică ar integra diferența în ceea ce privește nivelul de uh, sarcini care poate să existe între diferitele state membre. Mulțumesc, Michel. Luis Capula Santos și apoi George Lyon. Muito obrigado. <clears throat> Eu quero agradecer este estudo, que é um excelente contributo para nós, os políticos, que temos muitas vezes a tentação de tehnic. Vreau să mulțumesc că adesea noi avem tendința să amestecăm discuțiile tehnice cu cele politice. Este evident că orice tip de decizie politică are nevoie de o bază tehnică. Trebuie să se sprijine pe informații tehnice pentru a fi o decizie responsabilă. Însă să nu schimbăm ordinea lucrurilor. În această etapă noi trebuie să discutăm despre o nouă arhitectură pentru PAC. Odată ce această nouă arhitectură, această nouă structură va fi definită, vom uh, încerca să găsim și mecanismele tehnice pentru punerea sa în aplicare. Acest studiu are avantajul de a ne demonstra că există soluții tehnice pentru aplicarea modelului. Eu vreau să am o abordare pozitivă și vreau să spun că uh, studiul pe care tocmai l-am auzit ia în considerare poziția sau reflectă părerea grupului socialist, fiindcă noul model depinde de păstrarea modelului de uh, sprijin pentru agricultori pe hectar, lucru care este, poate fi justificat în fața agricultorilor nu putem avea un criteriu doar mâna de lucru și protecția mediului. Trebuie să vedem însă cum să punem în practică această soluție. Există voci care susțin primul pilon, alții care se opun celui de-al doilea pilon. Cred că cea mai bună soluție ar fi să încercăm să găsim un sistem unic, integrat de plăți care să se bazeze pe aceeași legitimitate, adică pe aceeași criterii pe aceleași criterii care însă nu mai pot fi folosite, deci vor dispărea după 2013. Prin urmare, va trebui să găsim componenta tehnică a cofinanțării, dar ă, suntem în faza în care vorbim de o decizie politică. Modelul va funcționa fie pe baza unui buget comunitar sau pe baza unui buget comunitar și național împreună. În multe state membre există deficite foarte mari, există priorități politice diferite care nu iau în considerare situația din agricultură. Și nu știu dacă vom uh, reuși să eliminăm bugetul comunitar. Dacă da, atunci va exista o foarte mare denaturare a concurenței. Cum am spus, studiul acesta este foarte interesant, conține elemente care ne vor ajuta să luăm o foarte bună decizie pe fond. Mulțumesc și acum George Lyons. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să fac două comentarii și cred că la început o să reușesc să acopăr mare parte din ideile enunțate de colegii mei. În ceea ce privește cofinanțarea, da, sună într-adevăr a naționalizare a PAC și țin să spun însă că la finalul acestui proces va exista totuși o politică agricolă comună în ciuda celor sugerate de unii dintre colegi. Deci cuvântul comun va fi păstrat în ceea ce vește agricultura comunitară. În al doilea rând, se poartă discuții Uh, cu uh, sindicatele care ar putea fi uh, implicate aici în domeniul agriculturii, e bine, s-ar ajunge la o redistribuire a sprijinului, însă care este ideea principală dacă vom proceda la astfel de metode, trebuie să vedem ce se va întâmpla în ceea ce privește competitivitatea agriculturii europene cu restul lumii. Mulțumesc, Martin are cuvântul acum, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește cofinanțarea, țin să spun că dacă mergem prea mult cu cofinanțarea, riscăm să punem capăt politicii agricole comune pentru că multe țări, multe state membre nu au posibilitatea de a cofinanța foarte mult. Și atunci trebuie să vedem ca în primul pilon să ne comportăm la nivel de politică comunitară totuși. Sigur, discutăm despre bunuri publice, dar acest termen trebuie să fie descris mai în detaliu. Trebuie de asemenea să ne axăm și pe schimbările climatice, pentru că noi, în calitate de formatori ai politici europene, trebuie să abordăm și aceste subiecte. În ceea ce privește mâna de lucru, ei bine, nu am înțeles foarte bine când ați spus că în primul rând Um, sunt vizate regiunile periferice. Nu înțeleg foarte bine ce, la ce vă referiți cu acest uh, subiect, pentru că acolo se află cea mai puțină mână de lucru la urma urmei. Este adevărat că uh, dacă vom lua în calcul mâna de lucru, atunci tocmai acele regiuni periferice defavorizate vor avea de suferit. De asemenea, trebuie să vedem uh, pe termen lung cum vom face ca 50% din uh, banii alocați PAC să provină din uh, cofinanțare. Atunci trebuie să vedem cum vom defini regulile pieței în așa fel încât să realizăm acest lucru. De exemplu, în sectorul laptelui trebuie să vedem cum anume vom genera venit. Și atunci, pe viitor, dacă discutăm despre uh, Uh, despre reforma PAC, trebuie să discutăm mai mult și despre regulile după care se ghidează piața. Mulțumesc, Martin. Elanes Garcia are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc prezentatorului pentru intervenția sa și aș dori să abordez două lucruri cu privire la ceea ce ne-a fost prezentat. În tratatele de la Roma se discuta despre faptul că PAC se bazează în special pe faptul că trebuie asigurată siguranța, securitatea alimentară în Uniunea Europeană. Însă, acum avem nevoie de prețuri rezonabile la alimente pentru oameni din Uniunea Europeană, care, iată, sunt tot mai mulți la număr și vedem că în unele state membre există probleme serioase cu veniturile foarte mici și cu rata șomajului crescândă. De aceea, cred că nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru în momentul în care vom construi o nouă PAC pentru uh, post-2013. Sigur, trebuie să ne gândim și la protejarea mediului înconjurător, să ne gândim și la securitatea alimentară, la ceea ce privește um, uh, drepturile forței de uh, muncă și așa mai departe. În ceea ce privește runda de la Doha, trebuie să menționăm faptul că uh, dacă există un pericol pentru PAC, atunci acesta este dat de politica privind comerțul internațional al Uniunii Europene. Uh, Aș vrea tocmai de aceea ca studiul să țină cont și de comerțul internațional și de efectele pe care acesta le are asupra produselor alimentare europene. Cred că nu luăm suficient în calcul faptul că avem producători de alimente de două feluri. Odată sunt fermierii și apoi sunt uh, persoanele care cresc animale pentru consum dimensiunile fermelor tind să difere, locația tinde să fie una eh, diferită și situația și ajutorul pe care acesta îl, aceștia îl primesc sunt de asemenea diferite. Aș dori să intrăm puțin în detalii. Domnul Iar are cuvântul, îmi cer scuze, nu am înțeles foarte bine. Uh, spune vorbitorul. Mulțumesc pentru studiul excelent. Aș avea patru remarci de făcut, patru întrebări de adresat. Odată o întrebare de înțelegere. În Uniunea Europeană avem o problemă cu sublinierea lucrurilor care sunt în comun și cu acceptarea diferențelor regionale. Așadar, um, până acum am înțeles PAC în felul următor. Primul pilon redă politica agricolă comună și anume tot ceea ce avem noi la comun. Și al doilea pilon este cel care ne oferă posibilitatea de a ține cont de specificitățile regionale. Sunteți și dumneavoastră de părere că astfel stau lucrurile? Sunteți de părere că și pe viitor vom avea în continuare nevoie de doi piloni? În al doilea rând, în ceea ce privește cofinanțarea. V-am înțeles oare bine Dumneavoastră ați spus explicit că sunteți pentru cofinanțarea aceasta și că o vedeți ca fiind un lucru pozitiv. Aș dori să ne spuneți cam ce limita confinanțării ar fi acceptabilă. Ați menționat 25%, 50%. E bine, în opinia dumneavoastră, care ar fi o cofinanțare optim, optimă? Și a treia întrebare. Am discutat de mai multe ori despre forța de muncă. Am discutat și despre migrarea forței de muncă și despre modul în care putem contracara acest lucru cu o politică agricolă comună eficientă. Ei bine, aș dori să știu ce putem face cu mecanismele uh, de care dispunem și cu eventuale erori care pot să apară. Eu provin din uh, Germania, din fostul bloc estic al Germaniei și acolo, la un moment dat, salariile erau limitate, care a fost scopul acestei uh, intervenții pentru a nu exista o diferențe foarte mari de salarizare, dar totodată s-a ajuns la situația în care întreprinderile au angajat mai multă mână de lucru decât era necesar, astfel încât s-a, s-a ajuns la o productivitate foarte scăzută. Iată, un eșec. Și atunci, da, Sună logic să discutăm despre mâna de lucru și despre modul în care aceasta poate să fie favorizată, sună foarte bine în teorie, dar iată, nu am discutat de un mecanism care să ne protejeze de eventualele erori ce pot să apară în raport cu acest subiect. Nu în ultimul rând menționez și uh, problemele birocratice care pot să apară. Sunteți în măsură, dumneavoastră, acum să ne spuneți cum putem să construim sau să reformăm PAC în așa fel încât să, în așa fel încât să scadă împovorarea birocratică. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Oleșnițac. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, otóż mamy przed sobą niezwykle wnikliwą analizę. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a prezentat o analiză foarte în detaliu care, iată, a oferit sugestii, propuneri, ce au fost articulate de multe grupuri de interes în ultimii ani, inclusiv de grupul nostru parlamentar. Am înțeles că dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați analizat toate aceste propuneri și ați elaborat acest studiu care reprezintă, de fapt, un set de recomandări către statele membre, către instituțiile europene. De asemenea, am înțeles că pe viitor va trebui să fie oferit sprijin pentru producție care să fie egal, unitar în toate statele membre, un sprijin care va trebui să fie finanțat în mare parte din bugetul Uniunii Europene. Este o idee foarte apropiată de ceea ce uh, ține de convingerile mele, dar, totodată, arată faptul că dacă ne uităm la fermele europene, atunci vom constata un lucru, și anume vom vedea că putem să alocăm o anumită sumă pentru o fermă în cauză, dar poate că nu avem nevoie de un mecanism atât de complicat de suport financiar care este acum prezent în unele state membre mai vechi. Ați putea puțin să intrați în detaliu pe marginea acestei sugestii pentru că este legată de o, o altă idee și anume Poate că am putea să ne gândim la un sistem unic de plată și la un sistem unic de aplicare a acestei plăți. Astfel, acest lucru ar însemna o scădere a dificultății birocratice care acum, iată, împovărează activitatea fermierilor și a Uniunii Europene pe ansamblu. Un alt argument important care a fost prezentat astăzi aici este acela legat de funcționarea spațiului rural. Vrem ca spațiul rural să fie populat, dorim ca oamenii să trăiască într-un mod funcțional acolo, motiv pentru care aceștia nu au nevoie doar de sprijin direct pentru producție, deci sprijin direct adresat fermierilor, este de asemenea nevoie și de o mai bună calitate a serviciilor publice. Și aici am putea să ne gândim la un sistem bun de sănătate, un, uh, servicii culturale, sport și așa mai departe. Am înțeles că Uniunea Europeană ar putea să implementeze anumite programe în acest sens în pilonul al doilea cu cofinanțarea statelor membre. Deci, acestea sunt remarcile pe care am uh, dorit să le emit împreună cu întrebările și aș dori să subliniez încă o dată un lucru și anume acest document este foarte important pentru munca noastră viitoare, motiv pentru care ar trebui să ținem seama de sugestiile pe care le implică. Mulțumesc. Ultimul dintre colegii care au solicitat cuvântul este doamna Morvai. Vă rog. Köszönöm szépen, elnök úr! Elsősorban Gladferder úrnak a felvetésére. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez și eu un lucru și anume faptul că în agricultură bunurile publice sunt produse în momentul în care sunt produse ingrediente pentru alimente și atunci dacă discutăm despre sistemul unic de plăți, trebuie să vedem în ce măsură agricultura contribuie la bunul public, pentru că altfel nu are sens. nu sunt de acord cu punctele exprimate pe marginea acestui subiect, cu tot respectul pentru colegii mei. Există producție de alimente care duce la producerea bunului public într-o mai mică măsură și într-o mai mare măsură după caz. Asta când producția este uh, înfăptuit în momentul în care sunt utilizate substanțe chimice, uh, în uh, fabrici și așa mai departe, care nu servesc neapărat bunului public, ci profitabilității multinaționalelor. Sau mai degrabă servesc intereselor anumitor firme și nu fermelor mici uh, și medii, care reprezintă niște întreprinderi familiale. Acestea produc alimente dar utilizând forța de lucru umană. În momentul în care alimentele sunt transportate dintr-un capăt al lumii în celălalt, distrugând natura, distrugând mediul înconjurător, atunci contribuția la bunul public este una mai mică, cu toate că scopul ultim este acela de a comercializa produse alimentare. Se servește bunului public în momentul în care uh, ne axăm pe producția locală, pe vânzarea locală și așa mai departe, pe asigurarea unei calități ridicate a produselor proaspete vândute pe piața locală. Eu cred că și aceste sugestii ar trebui să fie luate în calcul în momentul în care discutăm despre noua bază a sistemului de plăți unice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Birou pentru a răspunde întrebărilor adresate de colegi. Vă rog, domnule Birou. Merci. Mulțumesc. S-au ridicat aici o serie de întrebări foarte diferite unele de celelalte și nu știu dacă pot să mă orientez foarte bine pe teren, dar încerc să le grupez pe subcapitole problemele cele mai spinoase se referă sau mai puțin spinoase, mai bine se referă la OMC. Mai mulți uh, vorbitori au vorbit despre acest lucru. Nu ar fi mari probleme. Cum am spus în intervenția mea, nu cred că acest lucru va influența foarte mult sistemul nostru de plăți directe. Chiar și dacă se ajunge la un acord la Doha, chiar dacă acest lucru este puțin probabil, uh, Cred că problema constrângerilor pe care le-ar putea exercita uh, OMC-ul uh, ar putea să fie legată de scăderea drepturilor uh, sau tarifelor vamale în sectorul specific al creșterii animalelor. Deci dacă se scad aceste tarife vamale, sistemul vacilor gestante poate să fie foarte afectat. Aceasta ar fi problema. Apoi, s-ar putea să existe uh, probleme uh, în acest sector al uh, producției de lapte și a vacilor care alăptează, dar aceasta în condițiile unei, unui sistem regionalizat de plăți care să țină cont de situația de pe, pe, pe teren, adică ceea ce se referă astăzi la ce intră la pilonul 2, deci un sistem simplificat și cu o mai mare componentă regională. Și iată, aici plățile pot într-adevăr să servească la ceva, chiar dacă ele nu apar în acea cutie verde la OMC, conform clasificărilor lor, deci nu este foarte, foarte grav. În afară de acest element, răspunzând celor care au întrebat ceva de OMC, nu văd eu cum ar putea să ne afecteze într-adevăr acest sistem al OMC în privința propriului nostru sistem de plăți uh, directe. Pentru că uh, sistemul de cutie verde nu este repus în discuție și până la urmă este vorba de uh, sume mai degrabă mici și aceasta uh, cuplat cu acele uh, transferuri cu componentă contraciclică. Deci nu mari probleme aici cu OMC-ul. Apoi s-au pus întrebări legate de viața rurală, de bunăstarea uh, locuitorilor de aici. Alții au discutat despre importanța mâinii de lucru. Apoi ceilalți au vorbit despre plata la hectar și uh, faptul că anumite tipuri de culturi nu intră aici. În orice caz, trebuie să mergem pe un, spre un sistem mai egalitar, mai echitabil între statele membre, în primul rând, pentru că avem nevoie de un sistem unic, Europa celor 27, dar și în fiecare stat, în interiorul fiecărui stat, e nevoie de mai, o mai mare echitate. într clar cu o serie de culturi vor primi mai puțin bani decât altele și e deja cazul pentru o serie de astfel de culturi. Criteriul pe hectar nu cred că este unul mai prost, pentru că, până la urmă, el va privilegia uh, moduri de producție mai extensive. Și există o anumită corelație între agricultura de tip extensiv și nivelul de furnizare a acelor bunuri publice. Sistemul nu este unul ideal, sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că el nu corectează decât foarte puțin inegalitățile existente, pentru că cu cât uh, aveți mai multe hectare, cu atâta uh, plățile sunt mai mari în starea actuală. Deci, e, e probabil nevoie de un coeficient corector care să reducă uh, cumva inegalitățile existente inclusiv inegalitățile de venituri. Uh, deci sistemul pe care îl vizăm este unul mai simplu uh, și mai bun decât ceea ce se întâmplă în anumite state membre, unde s-a luat ca punct de plecare acea bază istorică în ceea ce privește exploatațiile agricole. Acestea au dimensiuni foarte, foarte mari în funcție de diferitele state. Uh, există adevărate uh, exploatații mamut în Slovacia și în alte țări, unele mult, mult mai mici. Iată de ce am putea să optăm pentru un sistem pe lucrător, pe salariat. Aceasta ar fi un scenariu, dar în acest caz, repartiției pe lucrător, ajungem până la urmă la un mod de producție agricolă care nu este până la urmă cel dorit. Ajungem la un paradox inclusiv în ceea ce privește repartizarea bugetelor, inclusiv la nivel regional, pentru că s-ar putea să existe transferuri nedorite între regiuni. Și aici nu s-ar reduce inegalitățile față de situația actuală. Poate să pară paradoxal, dar asta este situația în simularea pe care noi am făcut-o. Iată de ce uh, uh, un scenariu simplu pe hectar este de preferat față de acel uh, plafon uh, pe cap de lucrător. Bineînțeles că dacă țările membre în cadrul subsidiarității doresc să aibă mijloace suplimentare mai ales în uh, lumina statisticilor naționale privind puterea de cumpărare și veniturile, uh, în aceste condiții e mai bine să avem uh, această formulă pe hectar și nu pe lucrător pe individ. Bineînțeles că și aici intervine heterogeneitatea specifică a Uniunii Europene și deci dificultățile sunt și aici destul de mari. Mai mulți vorbitori au, s-au referit la problema competitivității. Un sistem de plăți unice pe hectar, un sistem simplu, deci, nu ar aduce probleme suplimentare de competitivitate față de situația actuală a PAC. Aceste probleme pot să apară uh, din motive structurale, uh, în anumite țări există structuri, uh, cum ar fi exploatații de foarte mici dimensiuni, pe care poate n-ar trebui să le ținem în viață uh, cu tot uh, cu dinții, pentru că până la urmă aceste exploatații au o productivitate mică și pentru unele dintre ele suntem obligați să avem lucrători la part-time. Este clar că în implementarea actuală a PAC um, și în alegerile pe care le-au făcut uh, țări precum Franța s-au strecurat multe, multe tentații, multe, multe birocrație. Uh, și sunt anumite țări care au uh, ales sisteme pentru că au avut puterea să o facă și flexibilitatea, au, au, au ales până la urmă sisteme foarte constrângătoare, foarte birocratice. Aici avem exemplul Franței încă o dată pentru că în țara noastră, în Franța, o să avem tot timpul tentația să alegem soluția cea mai birocratică și tot o să fim critici față de guvern la urma urmei. Iată paradoxul francez. Deci, când vine vorba de distorsiunea de concurență față de alte țări și aici există o serie de handicapuri clare pentru producătorii europeni, cel puțin în două domenii. În primul rând, costurile salariale față de alte țări. Bine, asta aici nu ne referim numai la agricultură, toată industria, toată economia suferă de acest lucru. Și apoi, oamenii uh, doresc un mod de producție mai exigent, de exemplu ceea ce privește organismele modificate genetic. Și aici uh, avem uh, impactul prețurilor la porumb, de exemplu. În 2007 uh, noi cumpăram uh, porumbul cu 30% mai scump uh, din Bretania, de exemplu, față de un uh, porumb importat mult mai ieftin, dar care conținea uh, OMG-uri. Iată, deci, principalele probleme pe care le are agricultura europeană și am încercat să integrăm aceste lucruri în uh, studiul nostru. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, s-a vorbit aici despre vitalitatea uh, zonelor rurale și pericolul ca pagul să nu ia în calcul aceste aspecte. Principalul uh, risc dacă am elimina PAC nu este lipsa competitivității. Nu este nici problema uh, hranei în lume, sau discutat aici aceste aspecte, pentru că dacă cererea este într-adevăr mare, atunci uh, producția va reacționa cu prețuri în consecință. Nu, uh, eliminarea pacului și a plăților unice uh, prezintă riscul de a abandona zone întregi agricole astăzi uh, Uh, și de a nu a mai avea uh, acea viață agricolă cum avem acum, inclusiv cu impact asupra mediului înconjurător și, bineînțeles, asupra populației din aceste zone uh, pentru că aceste, aceste populații pot fi stimulate pentru a avea un impact tocmai pozitiv asupra mediului lor. Uh, Uh, noi nu facem aici recomandări uh, statelor membre. Uh, sunt mai mult idei, un bilanț, o sinteză a ideilor care circulă în acest moment. Și deci dorim niște scenarii în care viața rurală continuă și oamenii continuă să trăiască din agricultură în zonele rurale, iar în ceea ce privește definiția bunurilor publice, ea există. Uh, am avut chiar un grup de reflexie uh, care implică toate părțile implicate, toate părțile interesate, împreună cu Comisia. Bine, Comisia nu conduce acest grup, ci face parte deci din acest grup de reflexie asupra uh, acestor bunuri publice, cum ar fi calitatea apei, a biodiversității și așa mai departe. Deci există acest grup care uh, lucrează și care ar putea să aibă un impact asupra înțelegerii noastre uh, pe acest uh, subiect. Bineînțeles că lista, avem aici deocamdată 12 bunuri publice pe listă, poate fi uh, extinsă, dar uh, dacă avem uh, totuși un sistem de ajutoare diferențiat, inclusiv uh, în contextul handicapelor naturale, s-ar putea tocmai să contribuim la această vitalitate a vieții rurale. S-a vorbit aici despre fuziunea sau nu a celor două piloane, 1 și 2. <clears throat> Cred că merită să ne gândim la cum va arăta PAC mâine, care va fi structura sa Având în vedere marja de flexibilitate existență, existentă pe care am menționat-o, de exemplu, pro, zonele fragile, articolul 68 la pilonul 1, cred că sunt măsuri care pot fi preluate cu succes în al doilea pilon. Deci această graniță între cele două piloane uh, caracterizată prin două aspecte. În primul rând, un aspect administrativ, este vorba de programarea bugetară care există într-un pilon și nu în celălalt și poate că ar fi de dorit ca acest lucru să se schimbe. Și, uh, și apoi modul în care sunt implementate măsurile uh, în cadrul pilonului 2 și calitatea implementării acestor măsuri. Am văzut statele care uh, joacă pe cele două fronturi și uh, Apoi, bineînțeles, se mai pune și întrebarea cofinanțării și în ce măsură această cofinanțare, cofinanțare se poate generaliza. Dacă ea va fi generalizată, atunci, ă, până la urmă, distinția între cei doi piloni va rămâne una pur administrativă. Mă gândesc la programul pentru zonele sau plățile în zonele defavorizate. Ar fi bine ca să le menținem în pilonul pilonul 1 în condițiile în care uh, nu avem o programare bugetară ca atare în pilonul 1. Cred că, dincolo de aceste diferențe de administrative și de cofinanțare, trebuie să ne gândim mai global la o structură uh, generală, fără să ne gândim prea mult cum vom împărți lucrurile între cei doi piloni. O altă întrebare mai grea a fost pusă în legătură cu cofinanțarea din pilonul 1, o problemă foarte, foarte controversată și dezacordurile au fost extrem de mari în sânul grupului de uh, reprezentanți uh, ai lumii universitare care s-au ocupat de acest raport uh, și, bineînțeles, uh, în funcție de sensibilitatea națională a fiecăruia. O problemă extrem de complicată, inclusiv pe plan uh, instituțional dacă am avea un prim pilon cofinanțat, atunci ar exista o serie de cheltuieli comunitare, dar și la nivelul statelor membre. Cheltuieli impuse statelor membre, uh, statelor membre, deci buget național, deci încălcare a suveranității naționale. Deci e nevoie de un, un buget global și nu o anvelopă națională, care, bineînțeles, nu exclude cofinanțarea. Eu nu spun că noi avem aici soluția Uh, miracol, dar uh, se pot face lucruri, se pot ameliora lucrurile. S-a pus aici și întrebarea uh, legată de politica agricolă comună, dacă ea va rămâne comună sau nu. E bine, este important să avem reguli și norme comune, în special când vine vorba de aceste bunuri publice, dar nu numai. Trebuie să se știe ce poate un anumit stat membru să facă și ce nu. Astăzi ne regăsim într-o situație în care este foarte greu uh, să facem acest lucru și aici mă refer, mă, aici vorbesc în nume proprii și numele grupului, este foarte greu să imaginăm un viitor comun agricol având în vedere diversitatea și divergențele enorme între uh, toți cei implicați, agricultori, guverne, nivel politic și așa mai departe. Uh, deci e nevoie de un principiu unic care să reunească lumea și aici este tocmai vorba de subsidiaritate și de reguli comune. Nu trebuie să avem situații în care uh, o anumită activitate sau acțiune este eligibilă pentru finanțare într-o țară și exclusă de la finanțare în altă țară. Este o situație de neînchipuit. Deci e nevoie de acest cadru comun uh, din punctul de vedere al uh, legislației. Nu știu dacă am uitat sau nu pe cineva, am încercat să trec repede în revistă punctele care au fost evocate aici. Uh, nu cred sau nu știu dacă am înțeles pe toată lumea, pe toți cei care au vorbit, mă scuz, uh, dar iată răspunsurile așa repede pe care le pot da. Dacă mai aveți alte întrebări, sunt gata să revin la microfon. Vă mulțumesc! mulțumesc domnule Birou pentru prezentarea foarte interesantă și pentru răspunsurile pe care ni le-a oferit. Cred că sistemul de plăți directe e un subiect care va reveni foarte des în dezbaterile noastre din perioada următoare și aș adăuga că vom avea nevoie de un consens foarte larg cu privire la acest sistem pentru ca viitoarea politică agricolă comună să aibă legitimitatea pe care ne-o dorim și să fie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 92 de, rapo- de amendamente au fost uh, depuse sau uh, propus și amendamente de compromis. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ja, danke, Herr Vorsitzender, sehr kurz. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, votăm, iată, un raport pe care aici în comisie l-am dezbătut deja de două ori. Din punctul de vedere al conținutului nu este foarte ușor pentru că avem uh, niște chestiuni foarte tehnice conținute în uh, acest raport. Este vorba despre noi criterii pentru definirea zonelor cu, zonelor cu handicap natural și pentru a cunoaște care sunt criteriile de definire Comisia a cerut statelor membre să facă simulări în baza acelor noi criterii, simulări uh, Uh, care ar fi trebuit să ne parvină și nouă, din păcate nu le avem și nu le cunoaștem. De aceea, aș dori să îi rog pe colegii noștri să evite intrarea în detaliu în ceea ce privește aceste criterii, în ceea ce privește, iarăși, uh, limitele impuse de aceste criterii, pentru că pur și simplu nu avem uh, informațiile necesare pentru a face acest lucru. Și atunci, Uh, avem acest raport pentru ca ulterior, în baza acestuia, să obținem mai multe informații de la comisie. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu zonele defavorizate, cu zonele cu handicap natural, care, în baza acestor criterii, sunt puțin discriminate, pentru că mie mi se pare că la acest lucru duce uneori această simulare. Doresc să închei mulțumind tuturor celor care m-au ajutat în elaborarea acestui raport și pentru amendamentele de compromis cu care ne-am confruntat în ultimele zile, astfel încât să rezulte un raport fezabil. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la vot. Amendamentul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Sil, ă, vă rog ă, să luați loc dacă puteți. Vă rog să vă căutați un alt loc unde funcționează consola. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că există un vot în plus din partea PP-ului. Trebuie să refacem, să reluăm votul, să repetăm votul. Deci, deschidem încă o dată votul pentru amendamentul 12. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Trecem la amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 40 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 50. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. 55. S-a deschis votul. Cincizeci cinci. S-a închis votul. Se respinge. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 63 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 67 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 70, acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. S-a deschis votul pentru 73. S-a închis votul, se respinge. 74 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 79. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 88 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 90 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. La amendamentul 92, domnul Smith dorește să adauge un amendament oral. Domnule Smith, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aproape am încheiat votul, dar credem că ar fi bine să adăugăm la text această expresie. Solicită protecția bugetului european pentru dezvoltare rurală, având în vedere viitoarele discuții despre buget esențiale, credem că ar fi o adăugire utilă textului și sper ca și colegii să sprijine această sugestie. Se opune cineva supunerii la vot a acestui amendament oral? Se pare că nu. Trecem atunci la votul pentru amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum vom trece la votul sugestiilor făcute de Comisia Regii. Sugestia 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Sugestia 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Sugestia 11. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Vom vota rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din nou avem un vot în plus din partea PP-ului. Reluăm votul. se reia votul cu privire la rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 38 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul de inițiativă referitor la simplificarea PAC. Domnul Richard Ashworth este raportorul. Avem 230 de amendamente care au fost depuse. Și trecem, deci, cum am spus, la uh, votul raportului de inițiativă privind simplificarea PAC avem 230 de amendamente pentru raportul domnului Ashworth. Aș vrea să știu dacă domnul raportor dorește să ne spună câteva cuvinte înainte să trecem la vot. Doamna Erans, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vă spun că la amendamentul 188, colegul meu și cu mine retragem aliniatele 3 și 4 sau E și F din lista de vot a PP-ului. Deci 188 aliniatele E și F sau literele E și F. Deci 3 și 4 sau E și F le retragem. Bun, trecem la vot acum. Ver. Votul s-a deschis. Am uitat să dau cuvântul raportorului. Aveți cuvântul, domnule raportor. Uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că în acest raport am încercat să definim o serie de principii în mod intenționat. Uh, care să meargă pe linia reformării PAC. E vorba, în primul rând, de simplificarea PAC, ușurarea vieții rurale și agricole. Spun acest lucru pentru că o serie de amendamente care au fost prezentate, amendamente substanțiale, de substanță sau specifice, dar altele nu ar merge pe raportul meu, ci pe cel al domnului Lyon. Trebuie să spun acest lucru pentru că colegii ar trebui să știe că am recomandat vot negativ pe aceste amendamente, în mod specific, nu pentru că neapărat nu sunt de acord cu ele, ci pur și simplu pentru că ele nu își au locul în acest raport în raportul de față. Ele report, uh, au uh, de a face cu raportul privind reforma PAC. Vă mulțumesc. Merci. On va passer au vot. Trecem la vot. Deschid votul pentru amendamentul numărul 1. Votul e deschis. Le vot est clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendement 4. Amendamentul numărul 4. Amendamentul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și e respins. 14. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 15. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 26. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 28. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 29. S-a închis votul. Se adoptă. 30. Votul e deschis. Votul s-a închis. Respins. 31. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. 32. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 33. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 34. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 35 pe părți. Două părți. În prima parte am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 36. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 37. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul numărul 3. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 48. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 49. Deschis votul. botul s-a închis. E respins. 50. Botul e deschis. Votul s-a închis. E respins. 51. Votul s-a des... 5... 51. 51, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 52. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 53. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 54. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 56. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul e deschis la 58, deci. Votul s-a închis. Se adoptă. 75. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 76. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. E respins. 77 pe părți. În două părți. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și a doua parte acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. E respins. 7 78. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 79. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 80. Am deschis votul. Votul s-a închis. E respins. 81. Votul s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 82. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 83. Votul e deschis. Votul e închis se respinge. 84. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 85. Votul e deschis. E închis. Și e respins. 86. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 87. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 88 pe părți. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 89. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. 90. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă 91. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 92. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 95. Am deschis votul. Votul s-a închis se respinge. 96. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 97. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 100. Amendamentul 100. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Usută doi. Votul s-a deschis. S-a închis. Votul se adoptă. 103. Votul S-a închis. E respins. 105. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 107. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 108. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 109. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 110. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 111. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 112. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 118. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 119. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 119. 120. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Un vot în plus din partea socialiștilor. Trebuie să votăm din nou la 120. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 121. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 126. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 127. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 128. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 129. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 130. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 131. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 132. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 133. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 134. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 135. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 136. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 137. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 138 a fost Tras și 139 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 141. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 142. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 146. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 148. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 149. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul numărul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 165. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 166. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 167. Votul e deschis. Votul s-a închis. Respins. 168. Votul s-a deschis. S-a închis votul, se adoptă. 169. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 171. Votul s-a deschis, votul s-a închis, se respinge 172. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 173. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 174. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 170 și 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 180. Votul e deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 181. Să deschizi votul. S-a închis votul adoptat. 182. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 183. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Adoptat. 80, 185. Votul e deschis. Problema tehnică. vot manual. Mașinile nu mai merg. Așa că votăm la 185. Vot manual. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 186 pentru Cine este împotrivă? Se adoptă. 187 pentru. Împotrivă. Cine împotrivă? Se adoptă. 188. Prima parte. Pentru? Nu este pentru? Uh, v-ați răzgândit în timpul votului. O luăm de la capăt. Deci, prima parte. Cine este pentru? Cine e pentru? Cine este pentru? Nu putem să verificăm, dar eu nu am votat, așa că pot să spun că se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Deci a doua parte se respinge. A cincea parte. Cine este pentru? A cincea parte de la amendamentul 188. Cine este pentru? Cine e pentru? Cine e împotriva acum? Respins. 189. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Compromisul numărul 6. Votăm cine este pentru, Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului Larfeld. Mulțumesc. În ceea ce privește compromisul uh, șapte, era compatibil cu 111 care se refera la acele animale de peste 12 luni care sunt identificate cu un chip electronic. Este vorba de capre și de oi care au mai puțin de un an și care nu ar trebui să aibă un chip electronic pentru identificare. nous allons voter sur le compromis numéro 7. Compromisul 7 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 215. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respinge, se respinge 216. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 217 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 220. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 221. Ce liceu? Împotrivă? 222. Cine este pentru? se adoptă. 223. 223, cine este pentru? Cine e pentru? Se adoptă. 228. Cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. 229. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și 230. 230. Deci, cine e pentru? Împotrivă. Și se adoptă, deci. Acum votăm rezoluția astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ah, văd că mașinile funcționează din nou, așa că putem să votăm uh, vot electronic încă o dată, deci rezoluția în ansamblu ei, astfel modificată. Toată lumea a votat, votul s-a închis și se adoptă felicitări raportorului. 29 pentru, 0 împotrivă și 10 abțineri. Felicitări, domnule Ashcroft. Ashworth?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 Continuăm uh, discuțiile și ne referim la punctul privind venituri echitabile pentru agricultori. Un lanț de aprovizionare alimentar mai performant în Europa. Avem un document de lucru care a fost pregătit de domnul Bove, care se referea la problema prețurilor plătite agricultorilor și pe aceasta vom deschide discuția. Comisia este reprezentată de domnul Pierluigi Luigi Londero Însă am să dau cuvântul domnului raportor, Jose. Bună ziua tuturor! Vom începe discuția pe documentul de lucru care se referă la raportul privind venituri echitabile pentru agricultori, îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa. Acesta este subiectul și am hotărât să propunem întâi un document de lucru pentru ca lucrurile să avanseze și pentru ca toată lumea, pe baza întrebărilor puse în acest document de lucru, să estimeze dacă dorește să ia cuvântul și să facă comentarii și apoi să formulăm raportul în mod adecvat, să ascultăm și intervenția experților și în cele din urmă să adoptăm raportul, sper. Deci, subiectul se bazează pe o, un document al Comisiei care subliniază o serie de probleme având legătură, pe de o parte, cu chestiunea prețurilor și a lanțului de aprovizionare cu alimente, apoi problema transparenței privind prețurile, raportul de plus valoare care este, răspândi, care este repartizată într-un anumit fel în acest lanț de aprovizionare și distribuție. Încă de la început, Comisia menționează o serie de cifre care arată că această repartizare în lanțul de aprovizionare uh, a crescut partea referitoare la agricultori de la 31 la 95 la 24% în 2010 uh, și cred că cifra este chiar și mai scăzută. Există o serie de remarci care au fost făcute, o serie de concluzii referitoare la venitul agricultorilor. Există probleme legate de restructurarea agriculturii, de funcționarea lanțului de aprovizionare, de distribuție. De asemenea, există probleme și cu alte elemente pe care am să le menționez și pe care uh, le-am ilustrat în documentul meu. Agricultura este extrem de diversă în prezent. Am uh, vorbit despre faptul că există peste 14 milioane de exploatații agricole în Europa, în care sunt angajate 12, peste 12 milioane de lucrători. Deci vorbim despre cifre foarte mari, însă lucrurile variază foarte mult în ceea ce privește sprijinul. 0,02% din exploatații primesc peste 300 de mii de euro ajutori și avem 77% din exploatații care um, iau sub 5 mii de euro. În același fel, la nivelul uh, întreprinderilor, există întreprinderi care funcționează în procesarea agroalimentară și lucrurile sunt destul de dezechilibrate și aici. Există instrumente foarte mari la nivel național sau multinațional și peste 300 de mii de întreprinderi mici și mijlocii care funcționează în acest sector agroalimentar. Deci avem o mare concentrare pe de o parte și pe de altă parte un număr foarte mare de uh, întreprinderi de prelucrare și evident, legătura lor cu producătorii și cu agricultorii este diferită. Nestle are o cifră de afaceri de 70 de miliarde, profitul acestora este de 11,8 miliarde, al uh, Danone 1,3 miliarde, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii cu rețele de distribuție mici au 1-2% pe an profit în comparație cu rentabilitatea acestor companii. Deci, evident, e vorba de companii care au o situație diferită în funcție de dimensiuni și de aceea este o problemă în ceea ce privește repartizarea ajutoarelor. Dacă discutăm despre distribuție, și aici ne regăsim într-o situație extrem de complexă, dat fiind că și aici, pe de o parte, există foarte multe magazine mici de cartier, care, din păcate, astăzi sunt pe cale de dispariție și, în același timp, există o mare concentrare care este pe cale de a crește cele mai mari 10 companii de distribuție din prezent au peste 67% de vânzări de produse alimentare la nivel european. Deci este o concentrație foarte mare și dacă e să ne referim la cifre în Uniunea Europeană, cinci companii cele mai mari, nu o să le menționez, dar există niște contraste foarte mari la nivelul vânzării și distribuirii Acestea au 81% și peste în Suedia, 80% în Danemarca, 70% în Germania, la fel în Franța, 35% în Italia sau 18% în România. Deci, evident, există structuri de distribuție care variază de la un stat la altul și în acest uh, lanț de distribuție, deci lucrurile variază. Apoi, există partea referitoare la o mai bună remunerare a agricultorilor. Există o structură între producători, prelucrători și distribuție și trebuie să știm că există practici neloiale în ceea ce privește puterea de încheiere a contractelor. Există probleme care se manifestă și la nivelul producătorilor, și la nivelul prelucrătorilor, și relația acestora cu marile companii. Acestea sunt probleme care se regăsesc în legătura dintre producător și diferite alte elemente ale lanțului de distribuție. De asemenea, apare o problemă subliniată de comisie, dar la care nu s-a dat un răspuns, și anume vânzarea deschisă. Această problemă a vânzării deschise este o problemă, fiindcă există o um, legislație care integrează și producția și comerțul. În prezent, legile din statele membre au în vedere doar legătura dintre vânzătorii în detail și consumatorii final, finali. Pe când în prezent, la nivelul producției agricole, nu putem defini această noțiune de vânzare în pierdere, dat fiindcă nu știm care este costul producției de bază. Și astfel nu putem găsi soluții la această problemă. Deci, această problemă are legătură cu legătura dintre producător, prelucrător și sau între producător și lanțul de distribuție. Se pot adăuga o serie de alte elemente care de regulă nu sunt abordate atunci când se discută lanțul alimentar sau venitul agricultorilor. De exemplu, autoconsumul. Acesta este un subiect despre care de regulă nu se vorbește, dar care joacă un rol important în producția agricolă. Adică o producție agricolă care nu trece prin circuitul comercial. Și aici există cifre statistice pe regiuni. România este țara care este cea mai departe pe acest subiect în această statistică. Aici există 22% uh, de consum alimentar, care este de fapt consum propriu și nu se regăsește în circuitul tradițional de distribuție, de exemplu. Aceste lucruri aduc niște elemente noi și se referă la o țară importantă cu 23 de milioane de locuitori. Există alte state care au, această, au și ele această problemă, Institutul Național de Cercetare Agronomică din Franța a elaborat un studiu în acest sens și arată că în prezent 20% din roșiile consumate în Franța sunt partea acestui consum propriu. Deci sunt cultivate în uh, exploatații mici și sunt consumate de către producători. prețul plătit la producător, deci nu are, legăt- nu, este, nu are impact asupra lui acest uh, fapt. Și face parte din uh, activitățile de restaurant colective. Și acesta este un element esențial, fiindcă această parte legată de uh, activități de restaurant crește, de exemplu, dacă ne gândim la cele 15 state ale Uniunii Europene, deci uh, vechile state membre, vânzarea de carne aici reprezintă 25% din piața cărnii produse și comercializate. E un procentaj foarte mare, deci 25% din carne trece direct de la producător prin prelucrare în serviciile de restaurante. Acest lucru trebuie să ne uh, preocupe, fiindcă Parlamentul este preocupat de situația marilor companii care furnizează mesele care sunt servite aici la Bruxelles în instituții. E vorba de 1,4 milioane de uh, astfel de porții 6,4 miliarde în Franța. Vă dați seama, deci, că e vorba de un segment foarte mare de piață. Trebuie să avem în vedere această activitate care adesea este trecută cu vederea și care are un impact și asupra prețurilor și asupra pieței. Un alt ultim element pe care am să îl abordez ca element concret și care nu este niciodată luat în considerare atunci când se stabilesc prețurile și care are legătură cu producere, prelucrare și transformare, pierderea de produse alimentare în lanțul de aprovizionare Există o pierdere de astfel de produse, 240 de kilograme de produse alimentare trec direct la gunoi. Uh, Aceasta este o cantitate pe uh, cetățean european, deci 240 de kilograme. Deci peste 100 de euro pe cetățean european care sunt pierduți. Și ne preocupă și acest subiect. Iată deci niște informații nou care să permită să ne permită să înțelegem această problemă în complexitatea sa. Și În încheiere, am elaborat o serie de întrebări pe care le puteți regăsi la finele acestui document, pe baza cărora am putea să începem discuția. Răspunsul la aceste întrebări ar trebui, după părerea noastră, să permită Parlamentului să elaboreze o serie de propuneri și apoi, împreună cu Comisia, să poată face pași înainte pentru îmbunătățirea structurilor politice și de reglementare Trebuie să avem în vedere volatilitatea prețurilor, speculația. Prețurile astăzi cresc și scad pe baza unui sistem destul de deficitar care are legătură și cu modul în care sunt structurate prețurile propriu-zise, dar și cu probleme structurale legate de supraproducție acest lucru a fost evident în cazul crizei laptelui, n-am să intru în detalii, probabil o vom face în cadrul discuției, apoi specula. Și aici există probleme în ceea ce privește specula cu materii prime. Problema aceasta nu se manifestă doar la nivelul Europei, ci la nivel global, însă trebuie să intervenim și aici. Vă reamintesc că atunci când a avut loc criza alimentară, acum un an și jumătate, băncile erau cele care cereau cetățenilor să își depună banii în fonduri speculative cu materii prime, de exemplu Credit Agricol în Franța, care făcea acest lucru și care contacta consumatorii telefonic în mod direct pentru a-i convinge să-și depună banii în astfel de fonduri speculative. O altă problemă este cea a aprovizionării. Și aici spunem foarte clar că trebuie să stabilim cum facem pentru ca lucrurile să se îmbunătățească cantitativ și calitativ la nivelul aprovizionării uh, și din perspectiva veniturilor agricultorilor. Un subiect esențial, mai ales dacă legăm acest lucru cu problema pe care am ridicat-o de mai multe ori aici, și anume schimbările climatice, bunăstarea animalelor și alte probleme legate de resursele de petrol. O a patra întrebare, practicile durabile în aprovizionarea alimentară publică, subiect pe care deja l-am abordat, și a cincea problemă care poate nu are legătură directă cu veniturile, dar este importantă și anume cum, pe baza elaborării de noi practici agricole, care permit să nu să crească foarte mult costurile de producție, dar care să se păstreze coerența la nivel teritorial. Deci cum uh, să nu abordăm uh, reprezentanții uh, institutelor de cercetare pentru a încerca să se elaboreze proiecte agricole care să permită să nu risipim resursele energetice și să avem o abordare care să ia în considerare și schimbările climatice și problemele care pot avea impact asupra activităților agricole. Acestea ar fi întrebările. E o discuție deschisă în această seară. Pentru mine important e nu să conduc um, discuția pe baza acestor întrebări, ci să avem o discuție și apoi împreună cu dumneavoastră să încercăm să formulăm propuneri pentru diferitele capitole pentru care trebuie să intervenim la nivelul politicii europene. Mulțumesc! Începem uh, dezbaterea pe marginea documentului prezentat. Avem deja opt înscrieri la cuvânt și începem cu doamna Erans Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cele spuse de domnul uh, Bove sunt foarte corecte. în documentul comisiei sunt condamnate lucruri pe care noi le-am condamnat de mult timp, de exemplu preocupările consumatorilor și producătorilor care au fost bine întemeiate, așa cum se vede și în documentul comisiei. Ceea ce este foarte bine, pentru că atunci când producătorii au spus că se află într-o situație precară, exista, au existat voci care au spus că sunt inveții. Însă problemele au existat și acum le cunoaștem. Și acum trebuie să vedem care sunt soluțiile. Comisia și domnul raportor lor sublinează niște neajunsuri ale sistemului actual. Însă niciunul dintre documente nu menționează faptul că trebuie să consolidăm mecanismele de gestionare a pieței și aceste mecanisme de gestionare a pieței au dus la o foarte mare volatilitate a prețurilor. Asta este un lucru concret. Și uh, puterea de negociere a fermierilor, a scăzut foarte mult. Cred că acestea sunt instrumentele care trebuie consolidate și apoi trebuie să eliminăm și dezechilibrele în lanțul de aprovizionare, însă pentru asta trebuie să fim consecvenți și nu trebuie să creăm, de exemplu, sisteme naționale de etichetare care ar produce exact efectul opus, adică ar reduce nivelul de armonizare. Și apoi existența unui număr mai mare de asociații ale agricultorilor. E o idee bună, dar trebuie să există siguranță juridică în acordul pe care pot să-l încheie la nivel sectorial, ceea ce va duce la o stabilitate a prețurilor. Și trebuie să ne asigurăm că și aspectele specifice ale activităților agricole sunt avute în considerare. E nevoie de o clauză care să ofere acoperire juridică pentru contractele încheiate de asociațiile de producători și organizațiile interprofesionale. De asemenea, trebuie să încurajăm și lanțuri de aprovizionare mai scurte și să încurajăm piețele locale, să reducem importanța intermediarilor și să dăm o uh, forță mai mare producătorilor. Și de asemenea trebuie să avem în vedere un mecanism de monitorizare pentru prețuri. Asta am spus de multe ori. Observatorul prețurilor ar fi un instrument cheie în ceea ce privește evoluția acestor prețuri și dezechilibrele care pot apărea în lanțul de aprovizionare și pentru a elimina practicile neechitabile care există și sunt foarte dăunătoare, avem nevoie de niște mecanisme descurajante foarte eficiente pentru a evita revânzarea în pierdere. De asemenea, trebuie să stabilim niște termene limită de plată și să ne asigurăm că acestea sunt respectate Trebuie să ne asigurăm că informațiile furnizate la punctele de vânzare către consumatori sunt fiabile, fiindcă lucrurile nu stau neapărat așa deocamdată. Și în final trebuie să avem un cod de bune practici în toate verigile lanțului de aprovizionare pentru a ne asigura că fiecare element al acestui lanț respectă niște standarde minime. Cred de aceea că contribuția PPE-ului poate fi una foarte valoroasă pentru acest proces. Sunt raportor în Comisia ENVI. Îmi cer scuze că nu pot rămâne la restul discuției. Trebuie să merg în Comisia ENVI unde sunt raportoare pentru un raport care urmează în discuție. Mulțumesc, la revedere! Domnule Köstinger. Uh, și eu mulțumesc, doresc să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru, iată, care, un document care reprezintă o bază de lucru ideală pentru a îmbunătăți ideile și instrumentele care stau la baza lanțului de aprovizionare din Europa, astfel încât să putem oferi consumatorului prețuri optime. Această, acest document este într-adevăr o bază de lucru, dar îmi lipsesc afirmațiile cheie la care să ne referim cu toții și anume trebuie să uh, stipulăm faptul că producătorii trebuie să primească un preț echitabil pentru ceea ce produc. De asemenea, este foarte important să creăm o conștiință a producătorului. Uh, și a consumatorului, pentru că pe piața muncii și pe piața agricolă este foarte important aceasta. De asemenea, este foarte important ca puterea de negociere să fie mult mai bună în cadrul lanțului de aprovizionare. Trebuie să avem mare grijă ca marile puteri de pe piață să nu profite în, acea, în această relație și să vedem exact unde poziționăm pe producători. În ceea ce privește uh, domeniul taxelor, de cele mai multe ori taxele din acest domeniu sunt mult prea mari. Pe de altă parte, nu putem să ne dăm seama cine va fi inclus pe lista acestei, percepere acestor taxe și pe ce anume trebuie să ne axăm la acest capitol. Deci trebuie să vedem puțin uh, cum uh, Uh, vom acționa în acest domeniu. Și uh, subiectul volatilității prețului este foarte important, mai ales când discutăm despre limite minime și limite maxime și despre speculațiile care pot să apară în acest domeniu, care trebuie să fie diminuate. Deci putem, trebuie să vedem cum anume asigurăm competitivitatea în acest domeniu. În ceea ce privește industriile prelucrătoare de produse alimentare, uh, ei bine, acest domeniu trebuie să fie și el reglementat și dezbătut intens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul în continuare domnul Smith. Present, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Nu dormeam, ci uh, ascultam traducerea. M-am pierdut în acest raport, îi fericit pe colegii mei de grup pentru că au eliberat un astfel de raport. Am discutat de multe ori de aceste subiecte, știm că ne preocupă pe toți și împreună cu Comisia facem eforturi pentru a găsi soluții. Avem multe păreri, însă din părere n-au fost suficiente activități dat fiind că avem foarte multe rapoarte pe acest subiect și totuși nu s-a întâmplat nimic concret cu acțiuni ferme la nivel european. Ca să informez pe noi colegi și să le reamintesc celorlalți colegi, am prezentat un amendament pentru bugetul UE anul acesta pe baza căruia să se creeze un observator european pentru prețuri care a trecut și de Comisia noastră și de Parlament. A fost adăugat bugetului și bugetul este de 1,5 milioane de euro pe an pentru acest observator. Așa că aș vrea să știu din partea colegilor de la comisie care, sunt, care e situația în acest sens. Fiindcă de, după vot totul a fost trecut sub tăcere și aș vrea să știu ce progrese s-au înregistrat pentru uh, înființarea acestui observator pentru marge și prețuri, dat fiindcă în buget el este prevăzut. Are în continuare cuvântul domnul Nicholson. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult nici eu nu adormisem, ci vă ascultăm. Deja s-a spus și discutăm de ani de zile, de luni de zile în această comisie de acest subiect, uh, dăm vina pe supermarketuri, pe multinaționale, însă cred că ar trebui să ne gândim ce am făcut noi concret. Trebuie să vedem care sunt problemele cu care ne confruntăm, cu care se confruntă fermierii, producătorii și cei care prelucrează. Volatilitatea prețurilor, aceasta este cea mai mare problemă. Și la fel creșterea prețului la petrol, care duce la creșterea prețului la îngrășăminte și tot ce folosesc uh, agricultorii. Și aceste lucruri se reflectă în prețul la consumator, care cresc lucru care este evident, a fost evident în ultima criză care a avut loc în sectorul produselor lactate. Lentoarea cu care a răspuns Europa la această criză a fost uh, imensă. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie luată în serios, dacă noi dorim să fim luați în serios, trebuie să înțelegem că problemele există în fază incipientă și să reacționăm atunci. Vorbim de reforma situației referitoare la măsurile de sprijin. Trebuie să încercăm să înțelegem unde trebuie să introducem acel mecanism de siguranță. Nu spun că putem controla piața în întregime, dar trebuie să existe un nivel de bază sub care să nu se coboare. Știm cu toții că există marile supermarketuri pe care ne dorim să le atacăm cu toții. Într-un fel putem spune că sunt o țintă destul de ușoară pentru politicieni, însă ei sunt foarte pricepuți, foarte puternici din punct de vedere financiar, uh, se luptă între ei pentru cote de piață și uh, se ajunge în într-o situație cu care n-ai cum să mai luți. Prețurile pentru lapte, de exemplu, sunt foarte scăzute. Mergi la supermarket și vezi un litru de apă care costă uh, 2 pence. Cum poți să lucrezi, să lupt cu asta? Uh, se ajunge ca prețul de unui litru de lapte să fie mai mic decât prețul unui litru de apă. Deci, producătorii sunt cei care pierd de fiecare dată, fiindcă aceste lanțuri comerciale uh, se adresează prelucătorilor, care se adresează producătorilor și întotdeauna aceștia din urmă, producătorii sunt cei care pierd. Uh, supermarketurile nu vor pierde și procesatorii sunt cei care pierd, dar poate mai puțin. De aceea, domnule Bove, cred că ar trebui să ne structurăm uh, analiza în acest sens. Nu știu dacă răspunsul însă este să avem un ombudsman european sau la nivel național care să se ocupe de toate aceste lucruri, dar trebuie să existe cineva care să se asigure că veniturile sunt distribuite echitabil în lanțul acesta alimentar. Atât producătorii, cât și intermediarii, cât și vânzătorii și consumatorii, fiindcă aceștia au nevoie de produse bune la prețuri acceptabile, produse care însă să respecte și standardele impuse. Mulțumesc! În continuare are cuvântul doamna Morvai. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is csatlakozni szeretnék azokhoz, akik... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mă exprim în legătură cu acest raport și să urez felicitări, să-l felicit pe domnul Bove. În ceea ce privește noile state membre europene care provin din uh, fostul bloc comunist, acestea sunt într-o situație specială. Nu sunt toate în aceeași situație, dar într-o situație mai specială. În Ungaria, spre exemplu, se știe că fermierii și furnizorii de produse se află și mai mult la mila companiilor multinaționale care fac abuz de poziția lor în lanțul de aprovizionare, astfel încât se ajunge la o situație de uh, piață neregularizată în niciun mod. Rolurile deținute de fiecare actor în acest lanț de aprovizionare nu sunt clar definite. Uh, o veche o gândire comunistă spune că nu trebuie să intervii la nivelul acestei piețe și această gândire este încă perpetuată, din păcate, astfel încât acum uh, multinaționalele chiar se bucură de faptul că sunt scutite de o serie de taxe care sunt în detrimentul producătorilor agricoli. Din păcate, noi am pierdut domeniul procesator de alimente care a, căzut, a ajuns pe mâna străinilor și uh, la fel s-a întâmplat și în sectorul zahărului, pentru că investitorii străini au cumpărat fabricile pe care le dețineam și mai apoi le-au închis pentru că, de fapt, ceea ce doreau ei era să cumpere cota de piață. Continuând această discuție, ajungând la un raport final, este foarte important să luăm în calcul și situația din aceste țări menționate anterior. Aș dori să mă ofer vol- ca voluntar pentru a pregăti un studiu de caz cu referire la exemplul Ungariei în acest sens. Am putea invita uh, agricultori, fermieri din uh, Ungaria și furnizori de produse agricole pentru a ne împărtăși aceștia din experiențele lor. Vom uh, înainta un sumar al acestor opinii uh, pe, până pe data de 4 mai raportorului. Vă mulțumesc! Are cuvântul în continuare domnul Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, danke dem Berichter. Mulțumesc, mulțumesc raportorului pentru elaborarea acestui document. Într-adevăr, această chestiune este una centrală pentru viitorul agricultorilor europeni. Trebuie să conchidem că în multe state și în multe regiuni europene, autoritățile privind competitivitatea și privind uh, uh, rolul supermagazinelor, supermarketurilor, nu au funcționat cum trebuie. Astfel s-a ajuns la o situație de oligopol în lanțul aprovizionărilor, în care unii actori au o putere extraordinar de mare și în care raporturile sunt răsturnate. Soluția, sigur, este foarte dificilă la această problemă și plecăm de la niște premise care nu sunt neapărat cele mai bune, pentru că, da, campaniile de sensibilizare uh, sunt mai degrabă uh, un instrument care nu țintește neapărat rezultatele pe care le dorim în ceea ce privește supermarketurile. Tendința în domeniul comercial este aceea de a impune propriile reguli, niște reguli care nu au uh, o bază legislativă. Există, spre exemplu, reglementări foarte clare în anumite domenii, însă, din păcate, în lanțul de aprovizionare, anumiți actori își impun propriile reguli fără a ține cont de legislație, fapt care distruge la urmă urmei piața internă europeană. De aceea cred că ar trebui ca pe viitor să vedem cum putem să preîntâmpinăm aceste dezvoltări defectuoase. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tabaidi. Eh, mulțumesc. Monsieur le Président, je voudrais Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le rog colegilor să încerce să nu simplifice lucrurile. Aș vrea să-l felicit pe domnul raportor în ceea ce privește simplificarea, sunt de acord cu domnul Nicholson. Uneori simplificăm pericolul pe care îl prezintă supermarketurilor. Acesta există, însă uneori competiția dintre uh, supermarketuri are efecte pozitive pe care domnul, efecte pe care domnul Nicholson le-a menționat aici. Uh, Există niște întrebări la care e greu să răspunzi. Cum am putea reglementa, de exemplu, piața cu ajutorul unor mijloace adecvate pieței unice? Un exemplu, integrarea orizontală a producătorilor. Există o marjă foarte strânsă între cartel și această integrare sau cooperare orizontală a producătorilor. E o problemă care rămâne să fie rezolvată. Sunt de acord cu dumneavoastră și cu Comisia când spuneți că integrarea verticală este una foarte importantă. Și aș vrea, domnule Bove, să vă mulțumesc pentru că ați spus că există o mare deosebire între Europa de vest și cea centrală. La noi, cea mai mare problemă este lipsa acestei integrări verticale. Și dacă am vrea să fim uh, naționaliști sau chiar șovini, am putea spune că străinii au cumpărat fabricile noastre care funcționează în domeniul industriei alimentare pentru a putea controla piața. Într-o anumită măsură acest lucru este adevărat, dar pe de altă parte, pentru agricultor problema este aceeași dacă proprietarul unei astfel de companii este dintr-o parte sau din alta. În Danemarca există patru abatoare pentru porcine. Uh, la noi, în Europa Centrală, avem o mare problemă, indiferent dacă proprietarul abatoarelor este maghiar sau din altă parte. Uh, țăranii, agricultorii nu sunt proprietari și asta e problema în Europa de Est. Și încă un aspect, organizațiile producătorilor. Putem să criticăm uh, marile supermarketuri, e adevărat, dar uneori, cel puțin în cazul nostru, în statele noi membre, uh, ne confruntăm cu situația în care agricultorii nu doresc să coopereze. Eu la bază vin de la țară. Deci pot să-i critic pe cei de la țară, pe agricultori, pe țărani. Aceștia sunt destul de ezitanți să uh, utilizeze uh, beneficiile acestor cooperative de producție. Domnul Cioloș, noul uh, comisar, a pus accentul pe piețele locale și sunt de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să uh, remenționăm exemplele bune din Franța, din Valonia. Împreună cu uh, domnul Tarabella am fost acolo și ne-am întâlnit cu o asociație care uh, furnizează consiliere agricultorilor în ceea ce privește vânzarea la fermă. Este un lucru foarte important. Și Trebuie să înțelegem că aceste lucruri trebuie să evolueze, însă sunt niște probleme contradictorii, foarte greu de rezolvat și de aceea vă felicit, domnule raportor. Domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu lui Jose Bove pentru că, iată, a depus o muncă excelentă probabil că și el este de aceeași părere cu mine, import, soluții importante sau posibilități de soluții importante nu prea avem, din păcate. La sfârșitul anilor 60, în Germania, la protestele studenților, a existat o lozincă care spunea, imaginați-vă că suntem în război și nimeni nu pleacă la război. Ei bine, acum aș putea să spun și eu, imaginați-vă că există mari lanțuri de aprovizionare și nimeni nu merge să cumpere de acolo ceva. Din păcate, nu ne confruntăm cu această situație. De deci ce trebuie să închidem lanțurile de aprovizionare? De ce trebuie uh, de ce crește numărul supermagazinelor din Germania? E bine, pentru că asta decid consumatorii. Din păcate, aceasta este realitatea. În supermagazine, dacă nu ar mai exista uh, cumpărători, atunci acestea ar închide. Și în uh, localitatea soacrei mele a existat un asemenea magazin care trebuie să fie închis în anii 70 pentru că, un magazin mic, pentru că oamenii au început să meargă cu mașina la supermarket. Și cam aceasta este situația generală. Pentru că mai nou toată lumea merge la supermarket și nimeni nu mai cumpără ceva de la magazinul de la colț. Deci cu toți am contribuit la această tristă realitate. Din păcate, Iată, avem niște probleme destul de spinoase în acest domeniu. De peste 15 ani sunt uh, președinte al unei uh, asociații uh, de produse lactate care are în componența ei 5.000 de fermieri. Ei bine, produsele acestor uh, fermieri, noi încercăm să le comercializăm cât, atât cât putem de bine, dar, lucră, um, dar lucrăm cu un profit de 0,02%. Altfel, nu am reușit să supraviețuim. Și cu toate acestea, reușim să plătim un preț care abia se compară cu cel al concurenței, pentru că trebuie și noi să ne poziționăm cumva pe piață avem o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de euro, adică 100 de, un, un, un miliard de euro. Dar, din păcate, nu putem decât să utilizăm 50 de milioane din fonduri, pentru că mai mult nu ne permite acum piața. Din păcate, consumatorii nu sunt dispuși să plătească un asemenea preț, nu sunt dispuși să plătească cu 5 până la 10 cenți mai mult, mai mult și așa mai departe. Avem și domeniul organic cu 30 de milioane de euro cifră de afaceri, dar și acest domeniu are probleme mari cu accesarea pieței. Așadar, marea majoritate a consumatorilor preferă supermagazinele. Și atunci noi trebuie ca de la nivel european să ne asigurăm că vor fi asigurate obiective de plată, astfel încât noi, mai târziu, să ne putem recupera banii. Și trebuie să vedem exact cum ne vom poziționa pe piață în lanțul de aprovizionare. Dacă noi, ca producători de lactate, nu reușim să ne adaptăm la piață, atunci consuma, nici consumatorul nu ne va simți lipsa mai devreme sau mai târziu când, când vom fi dispărut. Am și descris această situație ca fiind o mafie a taxelor și a impozitelor, pentru că există și foarte multe taxe și impozite care stau în calea accesării pieței. Deci sper să ajungem la un răspuns concret, astfel încât producătorii să poată participa mult mai bine la ceea ce înseamnă ziua de azi piața. Și sunt deschis la orice opinie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Des. Mai avem uh, șapte colegi care s-au înscris la cuvânt. Uh, sunt nevoit să i rog pe toți să se limiteze la un minut, un minut și jumătate pentru ca să putem asculta în cele din urmă și reprezentantul Comisiei. Are cuvântul domnul Danelis. Πρόεδρε. Συζητάμε για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre una dintre cele mai dificile probleme ale agricultorilor, dar și ale consumatorilor. Aș dori să mă concentrez asupra unui aspect, și anume minusurile structurale, în opinia Comisiei, și anume diferența prețurilor la consumator și diferența, diferența de prețuri la consumator și prețurile la producător. Ei bine, această diferență este în strânsă legătură cu competitivitatea în toate etapele și are legătură și cu puterea de comercializare a actorilor implicați. De aceea avem nevoie de o structură pentru fiecare dintre aceste puncte slabe. De asemenea, am văzut cu toții că la nivel local trebuie să fie dezvoltate piețele și de asemenea, tot la nivel local trebuie să existe indicatori comerciali, astfel încât să putem să, întâmpin, să putem să venim în calea nevoilor producătorilor. Și consumatorul trebuie să fie mai bine informat în legătură cu produsul pe care îl alege. În ceea ce vește competitivitatea, în lanțul de aprovizionare, eu cred că am avea nevoie de o restructurare venită din partea comisiei. Concret, o restructurare a reglementărilor diferite din acest domeniu, astfel încât această problemă a proastei transparențe să poată fi combătută. Cred că acest lucru ar fi util atât pentru producător cât și pentru consumator. În ultimul rând, discutăm și despre puterea de negociere și comercializare a producătorilor. Aceasta trebuie să fie mult întărită. Dar, pentru a face acest lucru, premisa de la care trebuie să pornim este aceea de a evalua corect situația acestora. De asemenea, foarte important este să analizăm toate problemele în raport cu acest domeniu pentru a vedea cum anume um, s-au manifestat măsurile ce le-am luat noi, pentru că, iată, unele au eșuat în ciuda așteptărilor noastre mari. Okazuje și że rynek nu este în stare să stanie wypełnić swoich Mulțumesc. Se pare că cineva aici nu joacă rolul. Dacă ne gândim la piața financiară, la bănci, de exemplu, am încercat să reglementăm această piață cu organisme de reglementare, cu summitul G20 și așa mai departe. Și aici ar trebui să putem să facem acest lucru deci în domeniul agricul, agriculturii. Avem nevoie de un mecanism de ghidare, de orientare, de supraveghere. Agricultura e responsabilă pentru 15% din producție și deci Uniunea Europeană trebuie să facă ceva. Situația producătorilor este foarte fragmentară. În general, discrepanțele sunt foarte mari de la un sector la altul. Avem, pe de o parte, companii foarte mari, grupuri care domină piața, dar și alți actori. Vorbim și de IMM-uri, bineînțeles, și întreprinderi foarte mici. Dar ce se întâmplă cu fermierii individual și cu, firme, cu fermele pardon, foarte mici. Și aici trebuie să avem o perspectivă pentru viitorul PAC. Are în continuare cuvântul domnul Alves. Obrigado, Mulțumesc, domnule președinte. Este o problemă fundamentală în acest moment. Pentru că cu toții depindem, sau viața noastră depinde de ce vom decide aici. Și în funcție de acest lucru, uh, prețurile produselor uh, vor uh, apărea în consecință. Au existat modificări și schimbări foarte mari, mari în cadrul lanțului de aprovizionare în ultimii 20-30 de ani. Industria agricolă, agroalimentară a schimbat foarte mult iar uh, supermarketurile s-au concentrat din ce în ce mai mult în adevărate lanțuri de hipermarketuri și acest lucru a dus la scăderea uh, marjei de manevră a autorităților publice. Să nu uităm aceste aspecte. Piața este un lucru bun și trebuie să continuăm să susținem piața. Piața înseamnă eficiență, transparență, și prețuri mai mici la consumator. Dar piața uh, permite și niște practici uh, necompetitive sau anticompetitivitate, pre, uh, practici uh, incorrecte, uh, inclusiv aranjamente pre- și postcontractuale, uh, care pot într-adevăr să amenințe veniturile producătorilor, cei care se află la începutul lanțului de aprovizionare, deci a producătorilor. Dar afectează, bineînțeles, și prețul plătit de consumatori. Deci trebuie să vedem cum putem să găsim instrumente care să promoveze transparența și să avem un organism care să însoțească acest proces. Este o situație foarte complexă. Uh, supermarketurile trebuie urmărite cu multe, multă atenție, monitorizate. Și avem nevoie să ne asigurăm că am înțeles cum stă situația în general, că avem o viziune globală asupra lanțului de aprovizionare și că nimeni nu abuzează de o poziție dominantă pe piață și că lațul de aprovizionare este unul echitabil și corect pentru toată lumea. Domnul Tarabella. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îl felicit pe raportor, în primul rând, pentru nota și documentul de lucru, pentru că Comisia ne-a vorbit despre un lanț de aprovizionare mai bun în Europa și apoi domnul Bove a adăugat ceva legat de veniturile producătorilor. Din ce cauză? Pentru că asta este marea, marea problemă până la urmă. Raportul reia propunerile comisiei, aduce și noutății. Structura este foarte bună. De exemplu, la aliniatul 1 privind transparența, nu trebuie să uităm observatorul prețurilor și a marjelor. Iată, o adăugire importantă. Vorbim foarte mult de lanțul de aprovizionare, de distribuție, de producători, uh, care, de fapt, uh, nu deranjează pe nimeni, pentru că uh, lanțurile au propria lor viață. Eu am propria mea experiență legată de lanțul de hipermaturile Cora, care încearcă să nu mai treacă prin intermediari și să obțină, de exemplu, mere la un preț uh, interesant, să se meargă direct de la producător la distribuitor. Deci există această presiune asupra marjelor uh, și revânzarea în pierdere. Aici este vorba de intermediari și de prelucrători. E vorba de o situație în care cei care procesează, dar și distribuitorii au o poziție dominantă față de mici producători. Să nu uităm acești prelucători. Ei sunt mari câștigători ai acestui proces. Uh, ar trebui să îi ascultăm și să ne spună și ei ce au de spus, pentru că marjele care provin uh, din, uh, în acest lanț la momentul prelucrării sunt absolut enorme. Să nu uităm acest aspect și atât ceea ce vreau să subliniez în intervenția mea. Vă mulțumesc! mulțumesc și dau cuvântul în continuare domnului Iar. Ja. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru că această temă este foarte importantă. Avem, desigur, nevoie de agricultori, de fermieri, pentru că ei sunt niște actori pe plan economic în acest sens. Și în Germania am discutat foarte mult despre ranțurile de aprovizionare. Am spus că este bine că acestea există pentru că consumatorul a decis că acestea să existe, dar totodată din discuțiile purtate am constatat că există următorul fenomen. Dacă prețul scade și există suficienți actori pe piață care Uh, produc același uh, produs alimentar, atunci totul este bine. Dar problema este că odată cu scăderea prețurilor, uh, fermierii vor produce din ce în ce mai mult lapte, pentru că aceasta se întâmplă, este logic. Trebuie așadar să oferim alternative uh, producătorilor, agricultorilor, astfel încât aceștia, în întregul context de economie de piață, să nu se piardă și să nu se comporte cum nu trebuie. Pentru că, la urma urmei, discutăm despre economia de piață, economie dură. Avem însă nevoie de fermieri ca aceștia să participe activ, să nu uităm. Mulțumesc! Mulțumesc! Penultimul vorbitor este domnul Egniu. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit aici despre integrarea verticală și v-aș da un exemplu din proprie inițiativă în uh, Marea Britanie. Există producători care nu trec prin uh, um, supermarketuri, ci prin alte uh, alte filiere pentru a împacheta producția de ouă. Și uh, toată lumea este uh, încântată pentru că uh, practic există o marjă substanțială pentru producători pentru că ei sar o parte din lanț și fac ei înșiși anumite lucruri. Însă trebuie spus că ouăle care sunt produse în exces nu sunt pur și simplu aruncate. Uh, albușul și gălbenușul sunt separate, sunt apoi congelate și uh, merg în alte produse. Astfel se controlează prețurile. Practic, ei încearcă să creeze o proprie marcă. De exemplu, supermarketul Waitrose nu cumpără decât un anumit tip de uh, ou de la un anumit tip de găină. Uh, și de asemenea, Sainsbury's au și ei profile preferințe. Și, practic, trebuie să vedem ce se întâmplă cu cei care doresc să uh, ocolească uh, aceste, aceste lucruri și să facă propriile lor reguli. Practic, nu este vorba de vreun ajutor al uh, Uniunii Europene, ci e făcut din proprie inițiativă. Nu se pot impune lucrurile. Uh, s-ar putea să fie nevoie și de sacrificii. Ne mă gândesc și la industria uh, uh, alimentar, uh, produselor lactate. Poate că ar trebui reduse numărul de cooperative, reorganizat sectorul, anumite sacrificii necesare. N-ar trebui ca guvernul să dicteze ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Cuvântul domnului Kalinowski. Dziękuję panie przewodniczący. Najbardziej frustrującą czy denerwującą sytuacją Mulțumesc. Uh, e frustrant în momentul în care prețul la fermier scade și, în mod simultan, la supermarket vedem același produs cu un preț uh, inițial sau chiar mai mare. Și astfel situația producătorilor în lanțul de aprovizionare este din ce în ce mai proastă. Există o serie de rețele foarte mari de eh, supermarketuri. Toată lumea a observat acest fenomen, dar când e vorba să ne gândim la soluții, mai bine nu găsim răspunsuri. Da, s-au identificat practici eh, neconcurențiale, dar asta este tot. Ne limităm la a observa lucrurile. Este nevoie de o mai bună integrare între fermieri, inclusiv acea ver integrare verticală, dar și uh, integrare orizontală în ce privește prelucrarea alimentelor. Pentru că aceste lanțuri de supermarketuri sunt foarte, foarte puternice. Trebuie să o facem foarte repede uh, și poate am nevoie de anumite instrumente chiar juridice, legislative, care să corecteze sau să aducă corecții poziției uh, hipermarketurilor. Care sunt aceste instrumente care pot să uh, ducă la astfel de efecte? Deci, poate soluții, cum ar fi marja maximă, ar putea fi luate în vedere, însă în practică ele sunt greu de aplicat. Am încercat să discutăm la noi în țară astfel de soluții și suntem considerați ca un fel de nei ca nimeni. Je crois que le maître mot c'est bien la question de la transparence. Cred că e vorba de transparență până la urmă. Observatorul face parte din acest demers de transparență, însă nu cred că un observator poate funcționa pe o piață decât în condițiile în care aceasta este organizată. Uh, cred că aici uh, nu e vorba de cartele. Organizarea filiilor de producție nu înseamnă neapărat cartel, este vorba de mm, transparență și organizarea prețurilor. Experiența de până acum arată că există anumite nișe de productivitate, dar și nișe de beneficii care se regăsesc uh, așa cum uh, uh, este de anticipat. Avântul capitalist din ultima vreme în agricultură a dus la o serie de probleme suplimentare. Deci această concentrare maximă creează și avantaje, dar și dezavantaje și uh, această tendințe capitaliste se accentuează foarte mult. Însă trebuie ca producătorul să rămână stăpân pe fixarea prețului său rezidual, deci e vorba de un sector care astăzi este confruntat cu probleme de tip capitalist și Uh, IMM-urile sunt perfect posibil, uh, capabile să uh, plătească agricultorii. Astăzi de domnul Londero, pe care îl invit, dacă dorește, să ia cuvântul pentru un foarte scurt punct de vedere. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că timpul este limitat, aș dori doar să profit de ocazie pentru a mulțumi raportorului pentru elaborarea acestui document de lucru. Cred că trebuie stimulată dezbaterea. Acest obiectiv a fost deja atins de acest document. Am foarte multe comentarii notate de la membrii Parlamentului. Este foarte interesant pentru noi să vedem că după doi ani de muncă a comisiei și după numeroase comunicări cu privire la acest subiect, acest domeniu se află acum pe agenda Parlamentului European și a Consiliului. După o primă lectură a documentului de lucru, vedem că acesta conține foarte multe sugestii interesante. Este de asemenea un document extrem de ambițios, uh, care de fapt depășește scopul inițial al comunicării noastre. Cred că este, conține material pentru mai multe uh, rapor, rapoarte și ne vom, uh, vom reveni cu mai multe opinii în următoarele zile. De asemenea, aș dori să răspund la una din întrebările adresate anterior de domnul Smith despre finanțare, despre fonduri. S-a discutat despre un observator al prețului, e bine, doresc să mulțumesc Parlamentului pentru această inițiativă. Am spus Parlamentului că în momentul în care efectuam acea analiză, ne-am gândit la un lucru, și anume că nu era momentul oportun pentru a lansa un astfel de exercițiu. Sigur, suntem în favoarea unui asemenea exercițiu, uh, colaborăm și cu colegii noștri de la Eurostat, care sunt în măsură să facă acest lucru. Însă nu am vrut să lansăm un proiect, să utilizăm banii contribuabililor pentru a obține niște date care deja erau disponibile. Așadar, am comunicat cu Eurostat, un, uh, care are un instrument privind monitorizarea prețurilor foarte bun, un instrument pe rol, și care analizează situația fermierilor și situația retailerilor din domeniul agricol. Sigur, este nevoie să facem mai mult în acest sens și vom ține seama de acest lucru pe viitor în um, linie cu comentariile făcute de deputați. Vă mulțumesc! Uh, vă aduc aminte că ședința de mâine dimineață va avea loc tot în această sală, iar uh, audierea de mâine după amiază va avea loc în schimb în sala 2Q2 din clădirea Iosef Antal. Mulțumesc mult, mulțumesc traducătorilor pentru răbdare și vă doresc o seară plăcută.